Colegi, per favore, prendete posto, non po- Stimați colegi, vă rugăm să luați loc pentru că nu putem să așteptăm până când uh, vin toți colegii. Deoarece procurorul de la Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, doctorul Bramers, a fost foarte punctual și avem un program încărcat astăzi. Așa că v-aș ruga să luați loc pentru a putea imediat uh, începe reuniunea noastră cu cei de față, cei puțini care au sosit. Îmi face deosebită plăcere să urez bun venit domnului dr. Serge Bramerț, procuror la Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Vizita domniei sale, vizita domnului dr. Bramertz confirmă interesul Parlamentului și mai ales, sigur că interesul Comisiei noastre pentru afaceri externe față de evoluțiile din Balcani, evoluția situației din această zonă. Și mai precis, ne interesează în mod deosebit progresele înregistrate în domeniul cooperării Tribunalului Penal Internațional cu cele trei țări de referință, Serbia, Croația și Bosnia-Herzegovina. În acest sens, în numele tuturor colegilor, aș dori din nou să afirm angajamentul nostru intens uh, și susținerea noastră față de uh, Tribunalul Penal Internațional, pentru că fără justiție nu e posibilă reconcilierea între diversele popoare și etnii care au trecut prin tragedia sângeroasă a războiului în anii 90. Și fără reconciliere, reconcilierea stă la baza tuturor lucrurilor și fără reconciliere nu e posibil uh, pornirea procesului de aderare la comunitatea europeană pe care cu toții ne l dorim. Comunitatea noastră este una de interese de diverse naturi, însă și de valori comune. Așadar, aceasta nu se poate produce decât pe baza reconcilierii. Cooperarea cu Tribunalul Penal Internațional, sigur că este o condiție fundamentală care trebuie îndeplinită, e condiția preliminară pentru dezvoltarea negocierilor între aceste țări și Uni- Uniunea Europeană. După cum uh, știm și după cum s-a repetat mereu atunci când Parlamentul s-a exprimat pe această temă. Pe data de 3 decembrie a anului trecut, domnule procuror, dumneavoastră ați prezentat înaintea Consiliului de Siguranță al Națiunilor Unite, de Securitate al Națiunilor Unite, raportul dumneavoastră privind cooperarea statelor cu biroul dumneavoastră. În uh, cuprinsul acestui raport, dumneavoastră ați subliniat o îmbunătățire semnificativă și constantă a situației din Serbia. Colaborarea a fost deplină și, într-adevăr, arestarea lui Radovan Karadzic a fost salutată de întreaga comunitate internațională ca un moment foarte important al uh, acestei cooperări. Sigur, rămân în libertate două persoane acuzate de crime de război, Goran Hadic și Radko Mladic. Însă, capturarea, prinderea acestor două personaje constituie o prioritate absolută pentru Serbia și aici uh, am ascultat uh, mărturiile exponenților guvernului sârb care au confirmat acest lucru, dumneavoastră ați luat act de acest lucru și ați, v-ați exprimat aprecierea pentru angajamentul guvernului în această direcție. Raportul noastră a fost însă mult mai sever cu Croația, pentru care s-a considerat că cooperarea nu s-a situat la înălțimea așteptărilor. Însă, trebuie să spunem că publicitatea, făcut, publicitatea la nivel internațional care a fost făcută afirmațiilor dumneavoastră a avut consecințe pozitive, deoarece în Croația s-a dezvoltat, mai ales la nivelul guvernului, o mișcare stârnită de considerațiile dumneavoastră care au fost evaluate corespunzător. Așadar, spusele dumneavoastră au avut un efect pozitiv în ce privește Bosnia și Herțegovina, pare că nici acolo situația nu este satisfăcătoare, mai ales raportul de cooperare între uh, UE și această țară nu este satisfăcător, mai ales în ce privește riscul, riscurile prin care au trecut martorii chemați în fața Tribunalului Penal Internațional. La aceste lucruri se adaugă importanța de a reuși să garantăm ca statele interesate să dispună de capacitatea de a judeca în mod direct pe criminalii de război. Lucru repetat în raportul uh, um, elaborat de colega Neitz. Parlamentul European susține această strategie și subliniază importanța pe care uh, o are faptul că tribunalul să-și poate încheia mandatul cu punerea sub acuzarea ultimilor criminali care încă se află în libertate. Mm, acum mă grăbesc să dau cuvântul domnului procuror Serge Bramerț și îl vom asculta cu mare interes. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă salut și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat în fața dumneavoastră. Voi face o scurtă introducere în privința stării de lucruri, dar uh, sunt conștient că sunt aici mai ales pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. La început aș dori să subliniez din nou importanța sprijinului acordat de comunitatea internațională și mai ales de instituțiile Uniunii Europene. După cum știi, în mod constant purtăm discuții cu Consiliul, Comisia și uh, sunt uh, foarte fericit că mă pot afla astăzi în fața dumneavoastră la Comisia AFCO a Parlamentului European. Profit de ocazie din partea Tribunalului Penal Internațional pentru a vă mulțumi pentru rezoluția adoptată în luna martie. Uh, for the tribunal care a fost un semn important de susținere pentru uh, tribunal în faza finală a existenței sale. Suntem recunoscători pentru susținerea acordată în trecut, însă vom mai avea nevoie de ea, după cum am spus, și pe viitor. Pentru că n-am uh, nicio îndoială, cu toții avem același scop, dorim să aducem uh, drept, să facem dreptate victimelor uh, conflictelor din Iugoslavia și să aducem în, în judecată pe cei răspunzători pentru crimele de război și împreună să ajutăm organele judecătorești din uh, fosta Iugoslavia să fie mai uh, uh performante și după ce tribunalul își va fi încheiat în activitatea să poată continua caz, cazurile pe care le-am transferat și cazurile ca, ca, pe care le-au început uh, ele însele. După cum știți, uh, la început tribunalul a fost creat acum 16 ani, la început a fost greu pentru predecesorii mei să se ocupe de cazurile acestea. Aveam probleme de logistică, de organizare și una din principalele probleme a fost arestarea uh, fugitivilor, fugarilor. După cum știți, uh, regimurile politice din fosta Iugoslavie nu prea colaborau și nu prea acceptau jurisdicția tribunalului la început. Și am avut noroc că au existat uh, dezvoltări uh, foarte importante de atunci și până acum și sigur că interlocutorii noștri politici sunt încă de o natură diversă, însă alții vor trebui să ia hotărârea în legătură cu importanța sau realizările tribunalului nostru. Sigur, e loc și de critici într-un număr de domenii, dar cred că tribunalul încă mai joacă un rol foarte important în uh, a face dreptate și a jucat un rol important în susținerea procesului justiției internaționale împreună cu un număr de alte instituții care au urmat exemplul tribunalului. De la înființarea sa, după cum știți, 161 de persoane au fost puse sub acuzare. Mm, au fost completate procedurile față de 121 de persoane, deci 86 de cazuri. Și astăzi, ultimele 10 procese se află pe rol cu 25 de persoane acuzate. Mm, nu mai este niciun alt caz pe rol. Noi încă mai avem doi fugari care nu au fost capturați. Sunt convins că vom uh, aborda acest subiect în cadrul uh, rundelor de întrebări. Și acești uh, sigur că acești doi fugari sunt o prioritate a noastră. E foarte important pentru victimele din regiune E important și pentru tribunalul nostru ca aceștia să, fi, să fie capturați. După ce ei vor fi arestați, ne vom fi putut completa mandatul, îndeplini mandatul. Dar este important și față de credibilitatea, față de uh, comunitatea internațională. Noi trebuie să rezolvăm, să soluționăm crimele comise probabil de generalul Mladic și de altul. Acesta a fost scopul pentru care a fost, și de alții. Acesta a fost scopul pentru care a fost creat tribunalul, deci trebuie să fie capturați acești fugitivi. fugitivi. Vă, sigur că pe de o parte avem pe rol 10 cazuri, cea mai uh, intensă activitate judecătorească la tribunal de la crearea acestuia și în același timp uh, urmărim uh, strategia de completare, pentru că în 2004 s-a hotărât ca să nu mai fie începute alte acuzări și tribunalul a trebuit să termine toate procesele pe prima instanță în 2008 și toate apelurile în până în 2010 dintr-un număr de motive, aceste termene nu au putut fi respectate, unul din motive fiind că uh, de atunci și până acum au mai fost capturați un număr de fugari și sigur au trebuit uh, pornite, inițiate noi procese. Estimările noastre la ora actuală sunt că uh, procesele de prima instanță vor, se vor termina toate aproape în 2011, cu una, două excepții în 2012, cum ar fi procesul Carazici, și uh, apelurile vor continua până în 2013, poate unul, două cazuri până în 2014. Acestea sunt estimările. De asemenea, începând cu această vară, vom începe serios să ne reducem personalul și activitățile, uh, bugetul de asemenea pentru următorii ani. Și, de exemplu, în 2010 și 2011 vom reduce 60% din personalul uh, magistraților, procurorilor. O problemă care trebuie menționată poate mai târziu sunt și problemele uh, cu personalul, pentru că, pe, pe de o parte, mai avem acest număr de procese pe rol, pe de altă parte, informăm personalul că în această vară sau vara viitoare nu ne vor mai fi de folos și mulți dintre colegii noștri deja își caută alte locuri de muncă. Uh, pentru că e clar că în ce privește experiența în uh, sistemul penal internațional, acești colegi care lucrează la tribunalul nostru sunt, au poate cea mai mare experiență pe piață. Deci, uh, uh, sigur că își vor găsi, le va fi ușor să găsească noi locuri de muncă. Deci, reducerea am menționat, am menționat reducerea de personal. Aceasta este o problemă cu care ne confruntăm. Va fi important în această ultimă fază, va rămâne importantă cooperarea și am menționat uh, totdeauna acest lucru, că una din principalele diferențe dintre a fi un procuror uh, la nivel național, ce făceam acum 15 ani, și la nivel internațional, este că succesele și eșecurile depind pe deplin de cooperarea și susținerea internațională. Deci avem nevoie de aceasta. Încă și astăzi mai avem nevoie de cooperare pentru a aresta pe uh, fugari și pentru a lua măsuri împotriva celor care îi ajută pe fugari și încă mm, căutăm susținerea comunității internaționale pentru a avea acces la arhive și documente și încă mai avem nevoie de susținerea la nivel internațional în ce privește protecția martorilor. În primii ani ai tribunalului, după cum menționam, arestările au, au constituit una din principale probleme. Din fericire, în ultimii cinci ani, mm, s-au înregistrat mari schimbări în atitudinea guvernelor din zonă și e foarte clar că dacă a existat o schimbare, aceasta s-a datorat în parțial schimbărilor din guver- guvernelor din regiune, dar și pentru că comunitatea internațională, ONU, Uniunea Europeană, SUA și NATO au adoptat niște stimulente care au susținut foarte mult tribunalul în capturarea uh, fugarilor. Așa s-a întâmplat în 2000 cu conferințe ale donatorilor, când uh, susținerea financiară a fost legată direct de arestările, arestarea lui Milosevic. Și așa s-a întâmplat și în ultimii ani, cu această condiție impusă de Uniunea Europeană și diversele sale uh, uh instituții, deci a fost un pas foarte important că s-a legat cooperarea cu procesul de extindere uh, al Uniunii Europene și a fost clar când am vorbit cu predecesorii mei că această condiție a jucat un rol foarte important și experim, experiența mea uh, în ultimii doi ani uh, confirmă acest lucru, că susținerea de către instituțiile europene și această condiție și crearea de stimulente pentru țările din regiune, toate acestea au jucat un rol foarte important pe care nu poate nimeni să subestimeze. Actualmente conlucrăm cu guvern, guvernele din regiune. Domnule președinte, uh, ați menținut cooperarea cu Serbia, Croația și Bosnia. Nimic nou nu s-a întâmplat uh, de la ultimul nostru raport de la Consiliul de Securitate din decembrie. După cum știți, în legătură cu Serbia, noi am spus că sunt, ne satisfac eforturile făcute pentru a ajunge la cooperarea cu biroul nostru. Am subliniat că această cooperare uh, este, trebuie să continue la fel ca de obicei în legătură cu cererile pentru asistență și avem schimburi zilnice de informații și în legătură cu cercetarea, căutările, pentru, uh, căutările fugarilor au fost progrese importante, dar mai sunt multe de făcut și cei doi fugari trebuie să fie arestați. Monitorizăm îndeaproape activitățile operaționale efectuate în aceste zi de autoritățile sârbești și sperăm că până la următorul raport se vor fi registrat uh, modificări, schimburi pozitive. Acum, în legătură cu Croația, nu voi intra în detalii. Cred că nu e locul uh, acum să intrăm în detalii. Uh, acest lucru trebuie făcut la tribunal, dar sigur, e de cunoștință publică. Noi solicităm un număr de uh, documente militare legate de operațiunea, așa numită operațiune furtună. Uh, cooperăm uh, cu autoritățile din Zagreb și noi le solicităm o investigație uh, echitabilă um, și un acces de plin la aceste documente. Încă n-am obținut acest lucru, încă solicităm documentele dar primul ministru croat a format o echipă de lucru pentru a ne ajuta și noi credem că eforturile efectuate trebuie menținute. Sperăm că vom avea rezultate pozitive în curând, în urma conlucrării cu acest grup de lucru. Pe scurt, mă voi referi și la Bosnia, în ce privește cooperarea de zi cu zi. Nu există probleme importante, ni se răspunde solicitărilor. Problema în Bosnia ține mai mult de, natură, de natura structurală a situației. Sigur, noi nu ne putem, nu putem interfera cu domeniul politic. Însă, am monitorizat uh, suspendarea și reînnoirea mandatului uh, judecătorilor internaționali și procurorilor din Bosnia. Credem că a, a fost luată decizia corectă cu, pre, cu prezența, cu extinderea prezenței uh, magistraților internaționali, deși a fost întârziată. Unii deja au părăsit țara, dar sigur că ne bucură faptul că această decizie finală a fost luată și credem că prezența internațională este încă uh, necesară în Bosnia, pentru că dacă nu ar fi fost reînnoite mandat, mandatele magistraților internaționali, s-ar fi evit probleme. În unele cazuri, s-ar, totul ar fi trebuit luat de la capăt, pentru că noi judecători ar fi fost uh, obligați să se familiarizeze cu dosarul. Bine că nu s-a întâmplat așa. Noi credem că, sigur, uh, uh, autoritățile judecătorești au încă nevoie de sprijin internațional în Bosnia. Uh, cooperăm uh, zi de zi cu birourile uh, care anchetează crimele de război din regiune. E clar că dacă comparăm situația de acum câțiva ani cu cea de astăzi, lucrurile s-au schimbat mult. Acum 10 ani se putea spune că această cooperare dintre Tribunalul ONU și instanțele locale avea o natură verticală. Unii dădeau ordine, <laughs> noi doar dădeam ordine și trimiteam uh, uh, cereri. Acum este o cooperare uh, uh, ca să spun așa, cu tur și retur, pentru că și colegii noștri din zonă ne trimit solicitări și noi, deci cooperăm zi de zi. Uh, activitatea acestor organe din Zagreb, din Belgrad și la Sarajevo este relativ eficientă în ultimii ani. Noi lucrăm foarte bine cu acești colegi și după decizia de a se adopta o strategie de completare în 2004, tribunalul a transferat un număr de cazuri, 8 cazuri, pentru care acuzările fuseseră deja formulate de către tribunal, deci aceste 8 cazuri au fost transferate autorităților naționale și birourilor uh, procurorilor din Zagreb, Sarajevo și, și Belgrad. Am, uh, acum o lună am transferat material de anchetă către colegii noștri la nivel național din zonă și 43, în legătură cu 43 de, succes, de suspecți, uh, am transferat toate documentele și se va continua activitatea uh, de anchetă la nivel uh, național, local. Am stabilit un parteneriat adevărat la nivel pro, operațional cu birourile procurorilor din zonă, deci este o realizare majoră. Aș menționa și faptul că din vara anului trecut am integrat în echipa noastră câte un procuror de la Belgrad, Zagreb și Sarajevo pentru a conlucra cu noi pe toate cadrele de care ne ocupăm și uh, ei ne ajută dacă noi solicităm uh, informații și ajutor, dar își ajută și birourile uh, procurorilor la nivel național. Și dacă acest proces ar putea fi uh, tradus în viață datorită uh, Comisiei Europene și instituțiilor europene, Comisia a finanțat acest proiect pentru ca 10 tineri procurori să fie integrați în echipa noastră, 10 tineri procurori din fosta uh, Iugoslavie. Noi credem că după ce tribunalul își va fi închis ușile uh, peste câțiva ani, acești colegi, pentru următorii 10-20 de ani, vor trebui să continue să conducă anchete în legătură cu crime împotriva omenirii, crime de război și uh, crime de genocid, infracțiuni de genocid și noi credem că succesul final al tribunalului nostru va depinde și de modul în care vom putea să organizăm tranziția de la Tribunalul Penal Internațional către autoritățile locale. Acest proiect cu acești tineri procurori din uh, regiune are o valoare practică foarte importantă pentru noi, dar este, are și o valoare simbolică, pentru că demonstrează că astăzi putem toți conlucra la același nivel, uh, cu același scop, anchetăm aceiași oameni care sunt Uh, se fac vinovați de comiterea unor crime în zonă. Sigur, situația nu este perfectă. Una din uh, defectele acestei cooperări este faptul că cooperarea între țările din fosta Iugoslavie este încă destul de dificilă. Asta din motivul că nu există nicio un temei juridic pentru extradarea uh, cetățenilor între țările din fosta Iugoslavie. Astăzi nu există nicio procedură <clears throat> pentru transferarea unui caz dintr-o țară către altă țară. Mm, s-ar putea spune că e un lucru surprinzător, pentru că istoric, uh, în trecut, era vorba de o singură țară, era vorba de Iugoslavia și se putea transfera aceste cazuri dintr-o zonă în alta, dar astăzi există acest obstacol juridic, din păcate, și credem că instituțiile uh, europene pot juca un rol important în susținerea uh, zone, țărilor din zonă, celor care sunt în favoarea schimbării lor procedurale care se impun. Uh, voi încheia aici această introducere cu caracter general. După cum spuneam, uh, lucrăm pe trei piloni. Uh, pe de-o parte, încercăm să finalizăm toate procesele aflate pe rol, 10, după cum spuneam, 25 de acuzați. Știu că publicul cunoaște mai ales proiectul Caragici, procesul Caragici, dar mai sunt încă alte 10 procese importante să ne asigurăm că dispunem de bugetul și resursele pentru a continua procesele și, foarte important, ca cei doi fugitivi să fie arestați. Și suntem conștienți că rolul dumneavoastră de susținere va fi foarte important și trebuie să susținem, să consolidăm autoritățile judecătorești din regiune. Prioritate pentru noi toți. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la toate întrebările. Thank you. <clears throat> Grazie, signor eh, Mulțumesc, domnule procuror, spune președintele. Din păcate nu avem foarte mult timp pentru uh, întrebări, pentru că până la ora 16 trebuie să terminăm acest punct de pe ordinea de zi. Are cuvântul colegul Posselt pentru 3 minute. Ja, yeah, Herr Brammert, ich möchte zunächst einmal sagen, ich bin absolut für das... Mulțumesc foarte mult, domnule Brammert. Eu susțin activitatea tribunalului dumneavoastră, dar am un uh, număr de întrebări critice și foarte importante. În primul rând, în legătură cu rolul dumneavoastră. Sunteți procuror general și ați fost uh, trimis la noi numele tribunalului. Dar nu e totul, pentru că în curte, în, la tribunal există procurori, judecători, uh, avocați și uh, mie mi se pare că există o dimensiune politică de care nu s-a vorbit încă. Iată, aș dori să ne spuneți ceva despre ea. Apoi, în ce privește cooperarea cu Croația, cred că trebuie să fim foarte vigilenți, pentru că predecesorul dumneavoastră a spus la comisia noastră că știm unde este generalul Gotovina. Este în Herțegovina, dar, de asemenea, s-a spus, s-a mai vehiculat uh, o idee conform căreia el s-ar afla în Spania. Când se fac astfel de critici, eh, oamenii spun că am fost induși în eroare de către serviciile secrete și eu vă avertizez, nu vă lăsați uh, prinși în capcana acestor servicii. Și uh, există aceste documente uh, sau există documente, aveți certitudine că există sau dacă nu, vă rog să ne informați. Apoi, mai trebuie să ne gândim și la ce a reprezentat uh, Iugoslavia. A fost o dictatură comunistă, ea a fost răvășită de uh, război. Uh, deci nu vă miră faptul că nu există niciun fel de tratat de extradare. Cred că nu e surprinzător și trebuie să fim foarte atenți cu acest dosar sensibil. Mulțumesc, doamna de Kaiser, are cuvântul pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule Bramert. Știți că întotdeauna am uh, susținut uh, lupta dumneavoastră pentru justiție, pentru drepturile omului. În legătură cu cooperarea tribunalului cu Croația, la care se referea și domnul Poselt. La solicitarea insistentă Uh, în legătură cu aceste documente despre război, uh, Croația a creat un grup de lucru în care își propună să implice și o părți terțe. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră pe această temă. Aș dori în primul rând să îmi răspundeți la întrebarea următoare. Considerați că activitatea acestei comisii ar trebui să fie un, o activitate politică sau de expertiză? Și, în al doilea rând, dacă trebuie implicate și părți terțe, care ar fi părerea dumneavoastră în legătură cu aceste părți terțe? Aveți o poziție pe această temă? Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna de Kaiser. Are acum cuvântul doamna Neitz, raportoare pentru Tribunalul de la Haga în uh, mandatul precedent. Trei minute, vă rog. Domnule președinte, domnule Bramerț, stimați colegi, Domnule președinte, aș dori în primul rând să vă mulțumesc de faptul că v-ați referit la raportul meu, care a fost adoptat în luna octombrie în Parlamentul European, raport uh, pentru care am lucrat cu mare plăcere. Cred că intervențiile colegilor meu, uh, îmi cer scuze față de ei, uh, demonstrează că uh, drumul dumneavoastră e plin de obstacole, că mi se, pentru că mi se pare că toată lumea încearcă să vă tragă de partea sa. Și e o capcană care e greu de evitat. Domnule procuror, consider că atitudinea dumneavoastră uh, intră în contradicție, contradicție în mod pozitiv cu cea predecesorului dumneavoastră. Sigur că nu o să vă rog uh, să faceți comentarii pe această temă, ar fi neinspirat, însă ce e important pentru noi ar fi ca toată lumea să fie pedepsită pentru că impunitatea ar fi greu de suportat, indiferent de naționalitatea, de religia sau de originea etnică a persoanelor în uh, cauză. E vorba de acuzații, de capete de acuzare foarte grave. Îmi amintesc că atunci când am pregătit acest raport la care s-a referit domnul președinte, spuneam că în uh, Republica Serbska au uh, avut loc evadări evadări de complezență, ca să spunem, ca să nu spun că s-au deschis pur și simplu uh, ușile închisorii uh, pentru ca uh, persoanele condamnate să poată să scape. Nu știu, nu știu dacă s-a întâmplat sistematic, dar știu că de câteva ori uh, s-a întâmplat așa. Ați putea să ne confirmați că cooperarea cu autoritățile din Bosnia-Herzegovina s-a îmbunătățit? Ați putea să ne dați câteva explicații suplimentare? Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Neitz. Are cuvântul acum colegul Zvoboda, președintele grupului nostru de lucru cu privire la Balcanii de Vest. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am două întrebări. În legătură cu extradările, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră cred că ar trebui să exercitați o presiune mai mare pe guvernele din regiune sau ar trebui să existe o presiune mai mare asupra acestor guverne pentru că a avut loc un război civil și nu putem accepta ca cineva din Croația să meargă în Bosnia-Herzegovina și să se spună uh, să fie sigur că nu poate fi extradat. E imposibil de acceptat și cred că această presiune asupra uh, statelor respective este foarte importantă. Apoi, în legătură cu Alt, a doua întrebare, colega mea, uh, Veronic Devai, Kaiser v-a pus o întrebare, n-ați avut încă timp să răspundeți, însă să nu uităm următoarele. Sunteți o personalitate politică și politicienii spun că spusele dumneavoastră sunt foarte importante în legătură cu acceptarea sau nu a unei țări în Europeană. Cred că o țară are interesul sau are obligația să facă ceva, dar, pe de altă parte, trebuie să, ca un expert să confirme dacă țara face sau nu bine. Și acum ajung la întrebare. Nu sunt avocat, dar sunt politician. Ați spus în legătură cu Croația că rezultatele dorite nu au fost încă obținute și apoi ați spus că trebuie menținute eforturile Eforturile trebuie menținute sau intensificate, pentru că ajung la ce spunea domnul Poselt. Trebuie să ne spus foarte clar, considerați că Croația nu a făcut ce trebuia să facă, că nu cooperează ă, pe deplin și că trebuie intensificate eforturile sau că cooperează și deci că eforturile trebuie menținute, pentru că între cele două cuvinte există o diferență foarte mare politică în legătură cu această țară. Deci vă rog să ne spuneți, ați constatat o cooperare de plină și că eforturile trebuie doar menținute sau Croația nu cooperează pe deplin și deci eforturile trebuie intensificate. Ceea ce ar însemna, în fine, că spuneți că Croația știe unde sunt aceste documente, dar nu dorește sau nu încearcă să le găsească, ceea ce ar fi un verdict uh, foarte grav. Dar dacă acesta e adevărul, nu avem ce face. Mulțumim, domnule Zvopoda. Aș dori să dau cuvântul domnului Bramers pentru răspuns. Dacă puteți eh, să nu vorbiți mai mult de 5-6 minute, ar fi foarte bine. Vă mulțumim. Mulțumesc. Eh, în legătură cu aceste trei comentarii sau eh, întrebări, m-ați întrebat dacă activitatea noastră este politică. Singura dată când am vorbit în numele tribunalului a fost în legătură cu rezoluția care nu este periculoasă din punct de vedere politic, pentru că e în interesul uh, tribunalului să facă astfel de rezoluții. Însă cred că este foarte important să vorbim în numele autorității, în numele procurorului. Pentru că am constatat uh, o schimbare foarte mare de la nivel național. Eu sunt un uh, specialist, un tehnician care uh, încearcă să întocmească rapoarte tehnice în legătură cu aspectele pozitive sau negative. Ori, în acest context, nu e la fel, pentru că încercăm să dăm un verdict politic. Eu însă nu încerc să îmi depășesc competențele și cred că e foarte important ziariștii mă întreabă în mod sistematic dacă consider că e momentul ca Serbia, Croația sau Bosnia să adere la Uniunea Europeană și întotdeauna spun că nu o să răspund la această întrebare pentru că trebuie să rămânem cât de obiectiv posibil să publicăm un raport în legătură cu aspectele pozitive sau negative și e răspunderea dumneavoastră politică să uh, trageți consecințele în legătură cu acest raport. Ați vorbit despre predecesorul meu și ați spus că nu așteptați un comentariu din partea mea, însă e adevărat, cooperăm cu serviciile secrete, uh, persoanele pe care le căutăm nu sunt persoane obișnuite, sunt persoane cu contacte politice la nivel foarte înalt, ci chiar ce, în ce privește pe generalul Mladic, chiar serviciile Chiar el are relații cu serviciile secrete, însă nu eu o să fiu cel care o să vă spun ceva în legătură cu Mladic sau uh, uh Caragici uh, sunt aici sau nu. Și eu nu pot să merg mai departe de acest pas. E tot așa în legătură cu acordurile de extradare, o altă întrebare care mi-a fost adresată. Sigur, e vorba de o regiune care a fost răvășită de război și încă sunt probleme în legătură cu reconcilierea. Însă am constatat și niște evoluții încurajatoare. Ne întâlnim cu părțile cele mai importante din cele trei uh, țări. Încercăm să avem relații constante, încercăm și să um, punem la punct o bază de date, astfel încât munca noastră să fie coordonată. Și cred că cooperarea practică este mai înaintea cadrului juridic, care, sigur, nu este uh, definitiv care sperăm noi va uh, recupera această această depărtare. În legătură cu Croația, mi-e foarte greu să răspund la această întrebare, respectiv dacă activitatea acestei comisii de anchetă este o activitate mai degrabă politică sau tehnică. Obligația de a coopera cu tribunalul este o obligație pe care o are guvernul, șeful guvernului, șeful de stat. Și la inițiativa guvernului uh, a fost instituită această comisie pentru identificarea documentelor. Știți că în trecut au mai existat uh, comisii, comisii interne, comisii de uh, anchete administrative pentru a găsi documentele. Noul premier a luat anul trecut această decizie de a crea această task force eu nu pot să fac o judecată de valoare. Nu pot să spun că e vorba de uh, o anchetă în proporție de 80% tehnică sau 20% politică sau invers. E foarte greu câteodată să faci uh, diferența între cele două laturi. Și aici revin și la întrebarea care mi-a fost adresată la sfârșit. Am fost întrebat ce așteptăm noi de la Croația? M-ați întrebat dacă suntem pentru sprijinirea unor, unei părți terțe în această comisie sau nu. Mi-e foarte greu să vă dau un răspuns tranșant. Croația este un stat suveran care sigur că are obligația de a coopera cu tribunalul nostru. Dacă însă Croația consideră că e nevoie de un uh, sprijin extern, de ce nu? pentru mine personal, nu știu ce aceste persoane sau părți terțe ar putea face mai mult decât autoritățile croate, însă, încă o dată, e o decizie care e la latitudinea uh, autorităților croate. Doamnă Neitz, m-ați întrebat în legătură cu ce se întâmplă în Bosnia și la Sarajevo. Așa cum am spus, am avut uh, foarte multe reuniuni cu uh, biroul crime de război de acolo. Dezbaterile din ultimile luni a fragilizat activitatea acestui birou. Încă o dată, Bosnia, unde există cel mai mare număr de dosare potențiale. Există mii de dosare potențiale care sunt în uh, așteptare Uh, pentru care vor exista urmăriri judiciare. Va fi o mare provocare pentru lunile, chiar anii următori și orice inițiativă care îi poate ajuta pe colegii de acolo este binevenită. Și, în fine, ultima întrebare. Și în prezentarea mea am spus că, pe de o parte, trebuie să menținem eforturile, pe de altă parte, e nevoie de eforturi suplimentare. Tribunalul nostru încearcă să aibă o abordare cât mai pragmatică și mai corectă cu, cu putință. Dacă, în fine, sigur că eu nu știu dacă aceste documente au fost distruse sau nu, însă ceea ce știm este că au existat aceste documente la un moment dat, nu avem nicio îndoială, și interlocutorii noștri omologii croați sunt de acord cu noi, deci că au fost publicate aceste documente. Nu toată lumea e de acord în legătură cu numărul de documente, însă toată lumea e de acord că în ce privește operațiunea Furtuna e nevoie de planuri militare și de hărți militare pentru a avea o astfel de operațiune. De asemenea, ne-am pus de acord că există și uh, persoane care au fost implicate în în uh, luarea acestor documente. Nu știm dacă există copii sau au existat copii sau dacă mai există copii undeva sau nu. Însă, noi dorim o anchetă credibilă și cuprinzătoare. Deci o anchetă care să exploreze toate pistele posibile și aici putem face uh, recomandări autorităților croate, spunem că anumite piste nu au fost suficient explorate și credibile pe de altă parte. Felul în care anchetele au loc, în care sunt prezentate rezultatele și așa mai departe. E nevoie de o anchetă credibilă. Noi nu așteptăm imposibilul și de aceea noi spunem că recunoaștem uh, importanța acestei task force din Croația. Guvernul ne-a spus că e pentru prima dată, e vorba de un exercițiu pe termen uh, un, un, un, un, cu normă întreagă. Eu aș fi preferat ca uh, această task force fi, să fi fost creată în urmă cu 2 ani, când am făcut prima solicitare. Ea există, funcționează și încurajăm activitățile să continue să lucreze pentru a găsi aceste documente. Nu mai spun nimic. Mulțumesc. Trebuie să vă rog să vă limitați uh, intervențiile la două minute. Are cuvântul doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Aici mă aflu în sală. Aș dori să vă urez bun sosit în Parlamentul European și aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru a restabili dreptatea și justiția în fosta Republica Iugoslaviei. De asemenea, am să salut și raportul dumneavoastră referitor la Sârbia. în care se spune că această țară încearcă o apropiere față de Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați confirmat faptul că Serbia a făcut progrese în ceea ce privește cooperarea sa cu tribunalul uh, referitor la arestările lui Mladic și Caradzici. Și ne așteptăm la o ratificare a acordului de stabilizare în următoarele șase luni. Așteptăm un alt raport peste șase luni. Acest raport este deosebit de important pentru comisia noastră pentru a ști exact care, după părerea dumneavoastră, ar trebui să fie progresele pe care le-ar putea uh, înregistra Serbia în această perioadă. În textul nostru noi uh, utilizăm sintagma o cooperare de plină, dar, după părerea dumneavoastră, care ar fi această cooperare de plină? Ce nu a făcut până în prezent uh, această țară și ar trebui să-l facă pe viitor? Mulțumesc! Două minute, domnul Cacin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit uh, în ceea ce privește activitatea dumneavoastră în calitate de procuror chiar dacă foarte multe persoane nu sunt încântate de concluziile la care a ajuns Tribunalul Penal Internațional, eu apreciez faptul că dumneavoastră vă realizați munca și anume aduceți în fața justiției acele persoane care sunt vinovate. Bineînțeles că trebuie să întrunim condițiile necesare pentru a trece de la o responsabilitate uh, colectivă către o responsabilitate individuală. Și sper că acești fugari pe care doriți să îi prindeți vor fi într-un târziu capturați. Acest lucru va permite de asemenea și o reconciliere în uh, această regiune și va avea de asemenea și consecințe politice deosebit de importante. Pentru că noi în Parlamentul European am dorit să începem ratificarea acordului de stabilizare. Ați evocat nivelul de cooperare în Serbia, care demonstrează faptul că o anumită parte a acestui acord a fost într-adevăr implementată, însă ceea ce mie mi se pare foarte important e cu totul un alt aspect, ce anume să facem în așa fel încât aceste crime să poată să rămână în memoria colectivă europeană, atât în Uniunea Europeană, dar și în memoria colectivă din Balcani. Bineînțeles, e o dezbatere foarte controversată în Belgrad în uh, ceea ce privește masacrul de la Strebenița, dacă acesta trebuie calificat drept genocid sau nu. Uh, și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la acest subiect? După părerea mea, Serbia ar avea nevoie de mai multă introspecție pentru a analiza trecutul în așa fel încât să poată să uh, înfrunte viitorul și trebuie să găsească responsabilitatea acolo unde se găsește. Mulțumesc. Domnul Angurakis, două minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Eh, έχω τη γνώμη ότι και από την παρουσίαση που ακούσαμε... Mulțumesc, domnule președinte. Eu, uitându-mă la ceea ce s-a întâmplat și ascultându-vă cuvintele astăzi, aș spune că a venit momentul pentru că cabinetul biroul uh, procurorului să-și intensifice activitatea pentru a avea adevărată justiție în uh, fosta Republica Iugoslaviei. Și ceea ce, este, uh, ce se întâmplă până, ce s-a întâmplat până acum poate reprezenta un factor de instabilitate în Balcani. Uh, se spune că da, este necesar să uh, judeci pe cei care au comis anumite crime în timp de război. Însă nu știu dacă acest lucru poate într-adevăr să mulțumească toate victimele. Știm că există, spre exemplu, crime în Gaza, însă nimeni din Israel nu a fost adus în fața justiției, deși Tony Blair a recunoscut că a recunoscut în mod public faptul că a, s-a înșelat în ceea ce privește războiul uh, din Irak, însă nimeni nu l-a adus pe domnul Blair în fața justiției. Domnul Weigel, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Bramerț. Dumneavoastră aveți o adevărată autoritate în domeniu și ați contribuit în mod clar la acest fenomen de catarsis care are loc acum în această regiune, în Balcani. De aceea cred că munca dumneavoastră trebuie continuată. Dați-mi voi acum să mă refer și la predecesorul dumneavoastră, care a pus foarte multă energie în activitatea sa pentru a ajunge la rezultate concrete. Element deosebit de important pentru ca toate crimele de război să fie pedepsite. Poate că unii au început deja să-și redacteze memoriile și poate că și dumneavoastră curând veți avea ocazia să începeți mm, o astfel de carte, un astfel de uh, document. Cred că ceea ce este mai important pentru Croația, care dorește să se alăture Uniunii Europene cât mai repede posibil, este ca această țară să continue cu eforturile sale, să respecte calendarul așa cum a fost acesta stabilit și cu siguranță că acest lucru se reflectează și în dezbatele pe care le avem acum astăzi. Există un mesaj pe care îl apreciez foarte mult și anume că nu putem ierta pe cei care uh, au ucis copii. Un, e un mesaj foarte clar și cred că acesta demonstrează că acest fenomen, această catarsis care are loc în această regiune este absolut necesară și trebuie să fie clarificată și dusă până la capăt. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în concluzie, doamna Oit, un minut. Thank you very much, President, and like everyone else. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, urez bun venit domnului Bramertz și vă asigur că instituțiile europene vă vor sprijini pe mai departe. Ne, utiliză, ne vom utiliza relațiile politice cu țările din fosta Iugoslavie și e important ca și Parlamentul să-și continue eforturile în acest sens. Întrebarea mea Uh, se referă la mm, cazurile de crime de război din Croația și uh, cooperarea cu sistemul uh, judecătoresc croat, după cum au spus și alți colegi când dumneavoastră veți încheia activitatea, cazurile vor fi transferate autorităților din Croația. Ce, câtă încredere aveți în uh, capacitatea sistemului judecătoresc din Croația de a se ocupa de aceste cazuri? avem garanții că vor fi rezolvate în mod echitabil. Cum ați comenta progresele și, progresele și situația cazurilor uh, judecate actualmente la nivel local în Croația? Și un comentariu fără discriminare pe baza etnicității. Crede că, într-adevăr, cazurile sunt investigate cu totală imparțialitate, fără să țină cont de aceste aspecte în legătură de cazurile de crime de război. Mulțumesc. Și domnul Albertini, președintele comisiei, subcomisiei sede, domnul Danja, încă o intervenție de un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Am, avem cam 10 intervenții astăzi, se vorbește de Croația, de transfer de documente și așa mai departe, dar Mladic este încă în libertate, se află încă în libertate, la 15 ani după Srebrenica. Vorbim aici de progrese de cooperare de plină cu sârbii. E unul salut progresele, sigur, dar poate ne puteți spune mai multe în legătură cu ele. Pentru că totuși Mladic este încă în libertate. Mladic are legături cu aparatul de stat din Serbia. Serbia până recent a primit pensie de militar Uh, este încă fugar la 15 ani după Srebrenica și nu putem să ne, să, să, să ne satisfacem spunând că da, într-adevăr există progrese, dar care este natura acestor progrese? Vom putea obține rezultate concrete, nu, de, nu doar de fiecare dată să avem uh, declarații generale, optimiste, dar fără niciun rezultat concret, cel puțin în ochii noștri. Mulțumesc! Grazie, onorevole Danjean. Mulțumesc, domnule Danjean, și acum are cuvântul domnul procuror. Dacă poate să încheie până la orele 16, am fi foarte recunoscător. Vă rog. First question, in relation to uh, what is... Prima întrebare. And of course it's, uh, it's, it's the uh, same answer for, for, for the first and, and the last question. Pentru a răspunde la prima întrebare care face de altfel o legătură și cu ultima întrebare ce mi-a fost adresată. În luna mai vom redacta următorul nostru raport și în acest raport veți avea ocazia să constatați ce anume a fost îmbunătățit, realizat din decembrie până în mai. Dincolo de această chestiune a fugărilor, e vorba de o muncă de zi cu zi. E nevoie de cooperare, avem uh, posibilitatea de a primi toate documentele pe care le-am cerut. Apoi, N-aș fi vrut să vă dau impresia că toate bune și frumoase, totul merge ca pe roate și că nu mai e nevoie de uh, intervenții și de sprijin. A, nu, departe de mine acest gând. Ceea ce eu vreau este să fiu credibil în modul în care evaluez situația. Doresc să am contacte pe, uh, cu, cu autoritățile în fiecare săptămână și până în prezent am avut încredere în angajamentul lor de a realiza munca ce le revine. Am primit rapoarte tehnice referitoare la aceste eforturi. Nu pot să intru în detalii acum, însă pot să vă asigur că urmăresc îndeaproape toate aceste acțiuni și operațiuni și dacă unele dintre ele vor fi încununate de succes, le veți cunoaște în raportul nostru în luna iunie. Dar dacă acestea nu sunt încununate de succes sau dacă munca depusă nu este suficientă la înălțimea așteptărilor, Vă pot asigura că acest lucru va figura negru pe alb în raport. Noi ne dorim arestarea fugarilor. Este prioritatea cea mai mare. Avem un grup foarte limitat de persoane care, într-adevăr, caută acești fugari. Marea majoritate nu doresc ca aceștia să fie găsiți și mai există și o parte din populație care îi susține. Deci, după cum vedeți, e vorba de o un exercițiu destul de delicat. Și în următorul raport vă voi explica în detaliu care sunt relațiile noastre cu aceste grupuri operaționale, cu uh, cei care uh, fac parte din aceste servicii operaționale. Însă v-aș ruga puțină răbdare încă câteva luni. Prin definiție, tribunalul nu poate să urmărească Uh, state, ci doar indivizi. Noi nu avem probleme cu sârbii sau cu guvernul din uh, Serbia sau... Nu, noi încercăm să găsim anumite persoane care au o răspundere personală pentru anumite crime comise în Europa. Și deci este foarte clar că noi urmărim și încercăm să aducem în fața justiției doar persoane, indivizi. M-ați întrebat de asemenea care este părerea mea cu privire la cele două rezoluții. Uh, bineînțeles, nu vă va surprinde faptul că voi spune că e un subiect intern, dar Într-un context mai larg, noi avem de asemenea și o altă sacină, și anume să ușurăm reconcilierea în zonă. Eu știu foarte bine care sunt limitele muncii noastre încercând să reinstaurăm justiția și dreptatea în această regiune. Dar sunt de părere că autoritățile politice locale ar trebui să joace un rol și mai important. Poate că ați văzut în mass media că în uh, decembrie a existat un sondaj în care 65% din populația din uh, Serbia nu era împotriva extradării generalului Mladic. Deci, cu toții trebuie să recunoaștem, uh, politicienii din regiune, noi în calitate de tribunal, faptul că dacă nu am fost capabili să-i convingem pe oameni de faptul că nu trebuie să fie considerat generalul Mladic ca fiind da, un erou, atunci cred că ne confruntam cu o impresie de eșec sau în orice caz cu impresia că trebuie să facem mai multe. Iar pentru asta autoritățile din regiune trebuie să își îndeplinească și partea lor de uh, muncă și să susțină tribunalul. Ultima întrebare. Cât de multă încredere avem noi în sistemul uh, judiciar din Croația și în competențele acestui sistem? Colegii noștri din uh, Croația sunt extrem de competenți, colaborăm cu ei și nu am nici cea mai mică îndoială în ceea ce privește angajamentul lor uh, pentru a continua cazurile pe rol. Bineînțeles, lucrurile nu pot fi perfecte, uh, mai ales în ceea ce privește resursele. Uh, țările din uh, vest au anumite resurse, ținând seama de numărul de cazuri pe care trebuie să le urmărească. Însă aș spune că în Croația încearcă să își desfășoare munca în mod corect și să facă față tuturor dosarelor. Acum, în ceea ce privește Bosnia, situația e diferită din cauza numărului de dosare și din cauza resurselor și este evident că resursele disponibile sunt insuficiente pentru a putea duce la bun sfârșit cazurile uh, din Bosnia, dosarele din Bosnia. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, sper că am reușit să fac acest lucru. Bine. Președintele, foarte bine și cu aceasta încheiem uh, discuția noastră, dar uh, mai înainte mulțumim domnului procuror Bramert pentru prezența domniei sale aici și luciditatea cu care a răspuns, cred, tuturor întrebărilor și sper că s-a convins de susținerea Parlamentului, a Comisiei AFET, a tuturor colegilor față de activitatea noastră foarte prețioasă și v-ați convins de uh, dorința noastră de a vă sprijini îndeaproape întotdeauna. Mulțumim, la revedere și acum facem o întrerupere tehnică, de, o pauză tehnică de câteva minute și uh, reluăm cu punctul următor schimbul de opinii cu domnul Fuere, reprezentant special al Uniunii Europene pentru fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și propunerea de rezoluție pe 2009 referitoare la raportul intermediar de activitate privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, raportul domnului Thaler. Uh, suspend reuniunea pentru două minute. Thank you. Thank you for inviting me. It's really a great opportunity for me to, to really speak about our work and, and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 Colleghi, possiamo riprendere i lavori, sono... Dragi colegi, eh, au trecut cele două minute, reluăm lucrările reuniunii noastre și a sosit eh, stimatul eh, dr. Ervan Fuere, reprezentant special al Uniunii Europene pentru forța Republică Iugoslavă a Macedoniei. E a patra oară, domnule Fuere, că dumneavoastră, în calitate de reprezentant special al UE, sunteți uh, audiat de comisia noastră, lucru care demonstrează interesul Parlamentului pentru o monitorizare strânsă a, a, a evoluției a, uh, situației în zona de care vă ocupați și mai ales de progresele a, uh, în drumul spre Uniunea Europeană acest, acestei țări. Comisia noastră va discuta chiar astăzi la oaltă cu audierea noastră amendamentele la raportul privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, raport al domnului Thaler, raport care va fi votat mâine dimineață. Uh, în anul 2009 putem spune că din punct de vedere politic s-au uh, înregistrat evenimente electorale importante, uh, evenimente foarte importante pentru acest proces de aderare sau de apropiere de UE și autoritățile din FIROM au dat dovadă de o importantă capacitate de a învăța din greșelile din trecut pentru a alătura și mai mult, a apropia și mai mult țara de standardele internaționale necesare pentru a fi putea fi considerat ca o țară aproape de a îndeplini condițiile de a intra în Uniunea Europeană. Apoi, de la ultimul raport al Comisiei, care după ce și-a exprimat aprecierea față de eh, progresele îndeplinite, a recomandat deschiderea negocierilor pentru aderare, putem răspunde un semnal pozitiv, însă deși, cum spuneam, s-au înregistrat uh, progrese, Consiliul pentru Afaceri Generale și uh, Relații Externe din 8 decembrie a hotărât să se amână până în martie 2010 uh, luarea unei decizii privind lansarea negocierilor. E foarte important să ajungem la un acord cu guvernul grec în legătură cu numele care va fi purtat de această nouă alcătuire juridică, această fostă Republică din Iugoslavia, un nume care să satisfacă ambele părți și care să pună capăt acestei dispute. În de acestui obstacol important, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei va trebui să se confrunte cu numeroase provocări, lupta împotriva corupției, reforma sistemului judiciar, consolidarea independenței sale și mai apoi reforma administrației și, îndeosebi, domeniul respectării drepturilor omului, punerea în aplicare a acordului de la Ohrid privind ameliorarea raporturilor cu minoritatea albaneză. Dar ca în ultimul rând trebuie spus că din 19 decembrie și până acum cetățenii fostei Republici Iugoslave a Macedoniei se bucură de un sistem de uh, liberalizare a vizelor și deci pot călătorii libere în zona Schengen, lucru care ne bucură. Ne bucură faptul că Comisia a, a făcut acest pas foarte important. Aceasta ar fi doar o prezentare generală. Sigur că mult mai interesant va fi să ascultăm ceea ce uh, are să ne spună domnul Fuere, căruia îi dau cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați ai Comisiei pentru Afaceri Externe. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați uh, de a participa la ședința de astăzi, continuând această tradiție stabilită, încetățenită, anuală, de la numirea mea de reprezentant special al UE uh, și uh, șef de delegație pentru FIROM în noiembrie 2005 mi acordat astăzi uh, posibilitatea de a-mi exprima recunoștința față de rolul Parlamentului European în uh, decizia de liberalizare a vizelor. Acest rol a fost crucial nu numai pentru a garanta și a asigura o decizie politică de către statele membre, ci și în a arăta cetățenilor uh, din țările din Balcanii de Vest că o muncă Uh, și eforturi în uh, obținerea de reforme sunt recunoscute și uh, recompensate. Cei care au văzut festivitățile din Scopie în 8 decembrie au constatat bucuria cetățenilor atunci când această decizie a fost luată. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Thaler pentru eforturile sale de a pregăti această rezoluție și domnului Chatzimakakis, copreședinte al Comisiei Parlamentare Comune. Așteptăm cu nerăbdare uh, delegația dumneavoastră din partea Comisiei AFET și a Comisiei Parlamentare Comune la Scopie în luna februarie. Aș dori să subliniez importanța acestei Comisii Parlamentare Comune. Ea a jucat un rol foarte important în consolidarea relațiilor între ambele parlamente și în încurajarea reformelor în această țară și sunt sigur că uh, vom uh, continua pe această cale. Așa cum subliniați, domnule președinte, anul 2009 a fost într-adevăr un an foarte pozitiv pentru această țară. Am avut alegeri prezidențiale și locale care au uh, restabilit încrederea în această țară și au uh, au arătat că s-au uh, întrunit uh, condițiile internaționale. Pe vară și în toamnă am uh, constatat eforturi susținute în procesul de reformă și o evoluție foarte pozitivă în funcționarea Parlamentului. Și aceasta mai ales mulțumită dialogului sporit între coordonatorii partidelor politice, un dialog sistematic, ceea ce a permis multor legi legate de benchmarkurile, de reperele stabilite de către Comisia Europeană să fie adoptate și promulgate cu unanimitate. Comisia a recunoscut aceste eforturi prin recomandările pe care le-a făcut pentru deschiderea negocierilor. O altă evoluție importantă anul trecut a fost finalizarea demarcării granițelor cu Kosovo. Astfel, Firomul devine prima țară din regiune care a soluționat toate problemele legate de frontiere, ceea ce este o contribuție foarte importantă la relații pașnice cu vecinii și la stabilitatea regională. Și tot în uh, legătură cu acest proces, continuă participarea acestei țări în misiunea militară Altea din Bosnia și Herțegovina, un alt exemplu de contribuție la stabilitatea regională. De asemenea, coaliția, coaliția este relativ stabilă, în ciuda unor momente dificile, mai ales la publicarea acestui, acestei enciclopedii, foarte controversate, care a creat foarte multă anxietate și animozități între comunități. Și a fost un adevărat eșec în calea negocierii. Apoi, liberalizarea vizelor a atenuat puțin uh, concluziile negative ale Consiliului. Am uh, continuat să subliniem în atenția Guvernului importanța soluționării chestiunilor uh, încă în curs, problemelor încă în curs. Astfel, am subliniat că guvernul trebuie să sporească încrederea, încrederea care trebuie consolidată și considerăm că e momentul pozitiv în care leadership-ul și curajul trebuie să fie la ordinea zilei pentru a găsi o soluție. Nu e nicio îndoială că dacă aceste șase luni nu sunt folosite bine, orice amânare ar putea duce la probleme și tensiuni între ă, comunitățile etnice. Și sigur că întârzieri prelungite ar putea duce chiar la instabilitate. Care sunt principalele provocări cu care se confruntă țara în viitor? Asta e consolidarea dialogului politic cu toate uh, partidele politice. În decembrie anul trecut am găzduit uh, un prânz de sfârșit de an cu toți liderii partidelor politice, inclusiv cu primul ministru, și am constatat cu tristețe că se întâlneau pentru prima dată din luna iulie. Deci trebuie depuse eforturi de către toate partidele pentru a, uh, a avea un dialog mai activ. Și sigur că și guvernul trebuie să dea exemplu uh, uh, noul uh, guvern controlează Parlamentul și deci are o responsabilitate foarte mare în încurajarea dialogului. Toți liderii politici trebuie să-și consacre toate energia, nu în a schimba injurii, ceea ce din păcate se schimbă prea des, ci să găsească un teren comun pentru reformele care trebuie făcute. Și de asemenea trebuie să găsească un teren comun în legătură cu chestiunea numelui. Un forum foarte important pentru găsirea acestui consens îl reprezintă Consiliul Național pentru Integrare Europeană. E un consiliu după modelul celui croat, care reunește reprezentanții partidelor politice, ale comunității de afaceri, societății civile și a comunităților religioase. E un forum care trebuie să fie sprijinit de către guvern și care trebuie să ducă la un dialog aprofundat între toate părțile implicate. O altă provocare importantă îl reprezintă acordul cadru de la Ohrid e cadrul unic pentru a garanta stabilitatea politică și relații interetnice pașnice. S-au înregistrat po- progrese pozitive, fără îndoială, dar uh, e vorba de un proces care e, trebuie ameliorat în continuare. Nu e vorba doar de legislație și de punerea aplicare a legislației, ci de sensibilitățile legate de punerii, punerea în aplicare a spiritului acordului de la Ohrid. Și acest lucru se simte mai ales în uh, sectorul învățământului. În ultimii ani am constatat că există o tendință periculoasă uh, de a avea uh, Uh, proces de învățare segregat între diversele comunități etnice, uh, se învață în schimburi în funcție de limbă. Se pare că situația s-a schimbat în urma recomandărilor uh, din partea înaltului comisar pentru minoritățile etnice de la OSCE. O altă recomandare a înaltului reprezentat a fost introducerea predării limbii de stat în ciclul primar în școlile albaneze, ceea ce a dus la tensiuni și la boicotarea multor școli din acest motiv, ceea ce ne-a arătat că nu sunt, uh, au fost depuse suficiente eforturi pentru a pune bazele uh, pune din aplicare acestei decizii importante și binevenite. Dar, iată, e o dovadă că guvernul trebuie să depună eforturi suplimentare pentru ca toate aceste chestiuni etnice să fie uh, tratate cu mare prudență. Decentralizarea, iată un alt proces, trebuie să uh, fie consolidate progresele deja uh, obținute. Municipalitățile trebuie să primească mai multe resurse pentru a uh, gestiona noile competențe. Și apoi un alt capitol foarte important al acordului EHRID, de la OHRID, reprezentarea echitabilă. S-au înregistrat progrese pentru a se asigura că reprezentanții comunității albaneze sunt reprezentați în uh, instituțiile de stat, însă foarte puține progrese sau chiar deloc nu au fost uh, uh, făcute în legătură cu reprezentanții comunităților turce și romă. Deci trebuie făcute în continuare eforturi în ce privește reformurile și, din păcate, în ultimile luni am constatat câteva lacune, iar guvernul nu trebuie să permită astfel de lacune. De exemplu, o lege europeană foarte importantă, o lege cu privire la apă, uh, nu a fost pusă în aplicare. Ar fi trebuit să fi fost uh, pusă în aplicare în urmă cu patru ani, însă programele de gestiune a deșeurilor vor fi înregistrate și vor fi, vor, se vor uh, înregistra întârzieri în legătură cu programele finanțate din Europeană. De asemenea, legea privind anti, antidiscriminarea și finalizarea procedurilor de licitații provocarea cea mai importantă o reprezintă punerea în aplicare eficientă a legilor și e nevoie de eforturi în ce privește depolitizarea administrației publice, pentru că administrația publică se ocupă de procesul de implementare legislativă. De asemenea, uh, reforma judiciară și aici au fost uh, înregistrate progrese, dar până la urmă e vorba de uh, justiția este instituția care se bucură de cea mai puțină încredere în țară. Reforma de penetrare este penitenciară este strâns legată de ea. De asemenea, trebuie ca um, Carta privind tortura a Consiliului Europei trebuie aplicată. De asemenea, trebuie depuse eforturi în combaterea corupției, astfel încât mediul de afaceri să fie îmbunătățit și uh, să poată fi atrași cât mai mulți investitori străini în țară. În fine, domnule președinte, două domenii în care mai e nevoie de eforturi uh, majore de către guvern. Implicarea societății civile, care ar trebui să fie văzut în interesul guvernului. Implicarea societății civile în procesul decizional este foarte important și aceasta la toate nivelurile. Și ultimul domeniu este independența mass media. Uh, există ingerență Uh, din partea autorităților politice în mass media și ar trebui să existe mai mare transparență între guvern, relațiile guvernului cu mass media și medii deschise, astfel încât să domnească un climat de încredere în, de ambele părți. Iată care sunt provocările, domnule președinte, pentru această țară, să se bazeze pe, să consolideze progresele din 2009, să accelereze procesul de reformă. Uniunea Europeană ne ajută cu programele noastre în toate domeniile la care mă refeream, dar până la urmă e la latitudinea guvernului. Vă mulțumesc! Grazie. Signor rappresentante speciale. Mulțumim, domnule reprezentant special, și acum dau cuvântul colegului Thaler, raportor, pentru propunerea de rezoluție privind progresele îndeplinite de FIROM. Dar v-aș ruga, dacă e posibil, să respectați 3-4 minute de vorbire maximum. Mulțumesc. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului Fuere pentru activitatea depusă, pentru o prezentare excelentă pentru un tur de orizont al situației actuale din Macedonia, din fosta Republică Iugoslava a Macedoniei și cred că toți suntem în aceeași barcă, sunt de aceeași parte a baricadei. Care este scopul nostru? O evoluție pozitivă în, în zonă. Probabil că voi avea mai încolo posibilitatea de a mă referi la rezoluția care se, se va discuta de asemenea astăzi, așa că acum mă voi concentra doar asupra unei întrebări pentru dumneavoastră. Un, unde credeți că pot exista evoluții pozitive suplimentare între cei doi vecini, Grecia, în calitate de membru al Uniunii Europene, și fi rom în calitate de țară candidată. În uh, toamnă uh, a fost foarte pozitiv uh, perceput în Macedonia faptul că a venit la putere guvernul socialist în Grecia. Deci au fost aceste evoluții pozitive la care v-ați referit. Eu cred că și nivelul de încredere între cei doi prim-ministri e mult mai bun decât în trecut, așa că v-aș întreba unde credeți că mai e loc pentru a îmbunătăți cooperarea directă, care ar fi normală, între un stat membru și o țară candidată. Uh, există evoluții în ce privește cooperarea transfrontalieră sau cooperarea economică și culturală? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Thaler. Și acum are cuvântul domnul Posselt pentru două minute. Danke, Herr Präsident. Zunächst einmal möchte ich sagen, der Kollege Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să spun că domnul Thaler ne-a prezentat un raport foarte echilibrat. Explicațiile domnului Foire au fost deosebit de interesante de asemenea. Și dacă îmi permiteți, aș dori să-i pun câteva întrebări. Ne-a spus că convenția uh, referitoare la uh, tortură nu era pe deplin respectată. Oare n-ar putea da un exemplu concret în ceea ce privește nerespectarea acestei convenții. Apoi ne-ați vorbit despre justiție. Ne-a spus că totul depinde de atitudinea guvernului din Macedonia. Însă, după părerea mea, nu e suficient. Macedonia a făcut foarte multe propuneri în ceea ce privește numele care ar putea fi uh, găsit pentru această republică, propuneri care au fost refuzate. Deci, uh, acest lucru nu depinde doar de guvernul din Macedonia, ci de ambele părți. Un acord provizoriu oare ne-ar permite să ieșim din uh, impasul actual? Până în prezent, acest lucru nu a uh, putut fi realizat. După părerea mea, ar trebui ca acest acord să poată fi aplicat și Uniunea Europeană nu ar trebui să cadă în capcana unei chestiuni, așa zis, bilaterale. Știu care sunt prioritățile guvernului, cunosc foarte bine această țară, știu care, sunt, uh, care este situația cu minoritățile și cred că uh, ne-ar încânta dacă în toate țările Uniunii Europene am avea același nivel de respect față de minorități precum cel care există în Macedonia. Mulțumesc, domnule Poselt. Domnul Popa, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, domnule Fuere, pentru prezența dumneavoastră. Și aș dori de asemenea să mulțumesc și domnului Thaler pentru documentul său foarte echilibrat. Aș avea câteva uh, comentarii cu privire la amendamentele de compromis. Guvernul din Grecia a propus să existe o întâlnire între cei doi premieri, o propunere făcută acum câteva zile, ideea fiind totuși un uh, semnal pozitiv. În principiu, summitul era prevăzut pentru luna decembrie, dar, din păcate, nu s-a putut ajunge la o soluție pentru această problemă. Și atunci, doar ieri, prim-ministrul al Greciei a cerut ca premierul din Macedonia să efectueze o vizită oficială pentru a aborda acest subiect din nou. Singurul cadru asupra căruia ne putem cu toții să cădem de acord este este faptul că este, acest subiect ține de competența Națiunilor Unite și trebuie să vedem care vor fi recomandările ce vor fi făcute în acest sens. Ne dorim cu toții să existe relații de bună vecinătate între cele două țări. Niciuna dintre aceste țări nu a reușit să demonstreze până în prezent că au că au reușit să ajungă la un compromis. Mulțumesc, care cuvântul domnul Cacin. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Noi trebuie să ne contrăm munca în Balcan și mă gândesc nu numai la Macedonia. Mă gândesc și la mandatul dumneavoastră precedent, din Slovenia și sunt convins că dumneavoastră sunteți perfect competent pentru a înțelege problemele emoționale care pot exista în această regiune, care timp de ani de zile au reprezentat o adevărată sursă de blocaj în ceea ce privește găsirea unui nume. Macedonia este o democrație parlamentară. Cu toate acestea, vedem că foarte multe lucruri se află în mâinile domnului prim-ministru, domnul Greschi. Și atunci întrebarea mea este, ce puteți face dumneavoastră pentru a întări rolul Parlamentului din Macedonia? Cum putem să încurajăm pe acești parlamentari să fie mai flexibili? Pentru că, în final, aceștia vor trebui să ajungă la un compromis. Parlamentarii din Macedonia au venit în mod repetat la Parlamentul European, au discutat cu noi, însă, după părerea mea, decizia finală încă reprezintă o provocare pentru ei și ar trebui să-i ajutăm, pentru că au nevoie de uh, această încredere pentru a lua o decizie. O altă întrebare legată de prima întrebare se referă la adunările parlamentare din uh, Croația, Muntenegro, care au adoptat o rezoluție referitor la Srebrenica. Însă Parlamentul din uh, Macedonia nu a făcut acest lucru și când am discutat acest uh, subiect cu parlamentarii din Macedonia, am avut sentimentul că le, lor le era teamă care ar putea să fie sancțiunile dinspre Belgrad în cazul în care ar face acest lucru. Și întrebarea mea din nou este ce putem face pentru a crește gradul de încredere pe care îl pot uh, avea colegii noștri în acest Parlament. Mulțumesc, domnule Cacin, și acum două minute, domnul Salavracos. Κύριε Πρόεδρε, ε, άκουσα τον κύριο Φουαρέ με μεγάλη προσοχή και συμφωνώ σε πολλά από αυτά τα οποία λέει, όπως συμφωνώ... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului Fuere pentru prezentare și sunt de acord cu ceea ce a spus. Și de asemenea doresc să mulțumesc și domnului Thaler pentru uh, ideile exprimate în această rezoluție. Ceea ce este mai cel mai important este să respectăm, să fie respectate criteriile la Copenhaga. Însă, bineînțeles, nu există absolut nicio îndoială asupra dorinței noastre de a ajuta această țară în așa fel încât ea să devină membru a Unii, Unii Europene. Națiunile Unite au desfășurat până acum aceste negocieri, există discuții între diferiții reprezentați în ceea ce privește numele ce poate fi găsit pentru această țară. Domnule Foere, dumneavoastră ați menționat ideea unei enciclopedii. Da, e o idee ce merită să fie analizată mai îndeaproape. Pentru că găsirea unui nume ne-ar permite astfel să evităm orice dificultăți din partea Greciei în ceea ce privește, spre exemplu, capitala sau numele capitalei, Salonic. Am uh, ajunge la o, relație de vecinătate foarte proastă între cele două țări. Iată că aceste puncte, aceste aspecte trebuie să fie analizate, rezolvate și poate că noi ar trebui să uh, vedem mai îndeaproape care este realitatea. Să vedem ce spun părțile implicate. De aceea v-aș ruga, domnule Fuere, să faceți acest lucru și să ne spuneți cum am putea noi să contribuim la o dezvoltare pozitivă ulterioară în această regiune. Întrebarea mea este, aveți vreo informație din partea opiniei publice în ceea ce privește dorința parlamentarilor uh, din Grecia pentru a înregistra progrese în acest dosar? Lașerei la parola. Mulțumesc, domnule Salavracos, și acum uh, dau cuvântul domnului uh, Fuere pentru a putea răspunde la întrebări timp de 5-6 minute, da, cinci 5-6 minute dacă este posibil. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc tuturor deputaților pentru întrebări. Vă răspunde în ordinea în care mi-au fost adresate. În primul rând, întrebarea domnului Taler Um, eu cred că e nevoie să consolidăm încrederea bilaterală la două niveluri. Eh, nivelul politic, am avut aceste două întâlniri între cei doi premieri, care au ajutat la spargerea gheții, ca să spun așa, la crearea unui climat, climat mai pozitiv și ne credem că mai mult desfășurarea și pe viitor acestor întâlniri pot ajut, poate ajuta la deblocarea situației. Pe de altă parte, avem și exemple excelente de uh, contacte între oamenii, de rând, ca să spun așa, între greci și macedoneni. Am vizitat multe din proiectele locale, proiecte culturale care reunesc uh, comunitățile învecinate cu obiective comune. Avem un nou program acum, o, un nou apel de oferte cu Grecia, dar au fost și întârzieri, trebuie să recunosc, dinspre partea grecească. Uh, că trebuie să conlucrăm cu guvernul grecesc pentru a accelera acest proces, pentru că credem că e în interesul tuturor, e vorba de mulți bani uh, care au fost investiți și e bine să profităm de cele îndeplinite până acum, pentru că au existat programe similare cu Albania și cu Bulgaria. Aceste contacte de la om la om au un impact foarte mare, până la urmă, în consolidarea încrederii la nivel local. Pentru a răspunde întrebării domnului Posselt, nu s-a încălcat acest acord, nu s-a încălcat, nu există cazuri concrete. E vorba mai degrabă de o atitudine contrară spiritului acordului de la Ohrid, pentru că, sigur, intervenție fără microfon. Micro. I spoke about the torture. Postel, nu eu m-am referit la Convenția împotriva torturii a Consiliului Europei și v-am întrebat dacă aveți cunoștință de cazuri de încălcare acestea. Uh, domnule Fuere, mă scuzați, acum în problema torturii, într-adevăr, au existat multe recomandări uh, din partea Comisiei pentru Prevenirea Torturii, din, încă din 2007. Din păcate, acestea nu au fost încă puse în aplicare. Eu am vizitat mai multe închisori am văzut condițiile groaznice în care trăiesc deținuții. Guvernul s-a angajat să le îmbunătățească situația, dar uh, sunt multe întârzieri în implementarea acestor recomandări emise de Consiliul Europei. Și, ca să răspund acum doamnei Crupa, o nouă intervenție fără microfon. Domnul Fuere, nu vă pot da un răspuns concret. În ce privește întrebarea doamnei Krupa, sigur, acest proces, așa numitul proces nimic, este procesul oficial uh, sub egida ONU, inițiat printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate, în încercarea de a rezolva problema numelui și trebuie să continuăm eforturile, dar noi considerăm că uh, sunt de mare ajutor contactele bilaterale. Acestea pot doar să îmbunătățească situația și credem că uh, evoluțiile pozitive din toamnă pot continua pe viitor. Domnul Nimitz, când se va deplasa în zonă, uh, sperăm că va avea o bază de lucru, pentru că considerăm că e necesar uh, intensificarea eforturilor bilaterale în găsirea unei soluții. Domnul Nimitz, sigur că are un rol important de jucat în acest sens. Și ca răspuns la întrebarea domnului Cacin, sigur că ne bucură că s-a ajuns la un acord pentru uh, înființarea unui institut parlamentar cu, cu ajutorul guvernelor elvețian și ceh, precum și a Institutului Național Democratic, ceea ce ar permite probabil, pentru că sigur că Parlamentul poate avea influență mai mare, deci ar, uh, ar fi o evoluție pozitivă. În legătură cu Srebrenica sunt de acord. Trebuie ca toate țările din zonă să facă un efort pentru o reconciliere. Și nu cred că ar trebui să ne îngrijorăm, cel puțin în ce privește Parlamentul de la Scopie, în legătură cu o rezoluție sau și în legătură cu o reacție din partea Serbiei. Pentru că, până la urmă, toate aceste măsuri sunt în interesul reconcilierii întregii zone. Sigur, din nefericire, acea enciclopedie pe care ați menționat-o a reprezentat o ocazie pierdută în vederea reconcilierii, pentru că dacă redeschidem aceste probleme pe care le credusem rezolvate prin acordul de la Ohrid, nu facem decât să, a, să atâțăm aceste, aceste uh, vechi uh, conflicte. Sigur, avem această problemă a enciclopediei, ceea ce ne demonstrează că mai sunt încă multe de făcut în direcția reconcilierii în zona Balcanilor. De aceea cred că Uniunea Europeană trebuie să dedice mai multe eforturi pentru a promova reconcilierea. Sigur, am avut privilegiu să uh, uh, uh fiu martor la acest proces în Africa de Sud. Uh, domnul Salavracos, această enciclopedie de da, uh, președintele întrerupe, domnul Albertini. Mă scuzați, lăsați uh, vorbitorul să uh, termine. Haideți să, haideți să păstrăm ordinea, vă rog. Domnul Fără, da, vroiam doar să spun tuturor că știți mai bine decât mine, chiar dacă există un cadru de cooperare pentru promovarea relațiilor multietnice, în Balcan niciodată nimic nu e sigur. Deci, eforturile trebuie să continue în direcția promovării unui climat de mă, încredere și consolidarea respectării drepturilor omului și uh, libertăților fundamentale. Mulțumesc. Președintele, da, are cuvântul colegul Cucean, președintele delegației pentru relațiile cu țările din sud-estul Europei, pentru două minute. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Salut prezența domnului Fuere aici și activitatea sa intensă. În ce privește propunerea de rezoluție referitoare la uh, raportul de progres cu privire la FIROM, aș dori să îl uh, felicit pe domnul Thaler pentru proiectul său de raport și pentru cooperarea uh, Mulțumesc și colegilor care au depus amendamente. Cred că acest proiect este, de rezoluție este echilibrat și vă recomand să îl uh, sprijinim. Recomandările mele sunt uh, pe aceeași linie cu ale raportorului. În ce privește evoluțiile pozitive, e clar că în ultimii ani Firomul a făcut progrese foarte importante în îndeplinirea pentru a întruni criteriile, a încercat să respecte uh, criteriile impuse de Uniunea Europeană în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Aș dori de asemenea să subliniez și progresele uh, înregistrate pentru a îndeplini criteriile criterii uh, Comisiei Europene în ce privește liberalizarea vizelor. Liberalizarea acestora reprezintă o, o contribuție pozitivă la proces și sper că procesul va începe cât mai repede. În ce privește elementele negative, mai sunt domenii în care așteptăm progrese și eforturi intensificate, mai ales în ce privește administrația publică, reforma judiciară, combaterea corupției, relațiile interetnic, interetnice, incluziunea tuturor minorităților în uh, viața publică și promovarea uh, unei, uh, unor uh, mass media libere, libere de interferență pol politică. Per ansamblu, aș spune că progresele au fost pozitive și încurajăm țara să continue în această direcție. Vă încurajez să su susțineți majoritatea amendamentelor care contribuie în acest sens. De asemenea, vă rog să susțineți toate amendamentele de compromis pe care le-am pregătit împreună cu raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Cucan. Are cuvântul colegul Kirilov două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador Fuere, a fost uh, un caz care a stârnit indignație în, uh, indignare în Bulgaria. O mamă, alăptând copilul, a fost uh, închisă trei luni, o închisoare pe care ați vizitat-o, domnule ambasador, și aceasta pentru că a refuzat să permită soțului de care se despărțise să își vadă copilul, fica. E motivul pentru care a fost condamnată. Sigur că motivul adevărat care a stănit indignare în Bulgaria a fost că înainte, în martie, ea a cerut uh, uh cetățenie bulgară pentru că se simțea bulgară. Nu e o situație uh, ușoară. După Iugoslavia lui Tito, după al doilea război mondial, au fost aceste persoane au fost uh, tratate mult mai rău, au fost trimise în la, lagăre de concentrare. Datorită activității sale, toți deputații europeni de la Bulgaria au scris o scrisoare domnului uh, Oli Ren, Uh, ea a fost uh, scoasă din închisoare, dar nu poate să-și vadă copilul. Am citit declarația dumneavoastră în legătură cu acest caz și a spus că e vorba de o chestiune bilaterală între Bulgaria și Macedonia. Domnule ambasador, de când o astfel de încărcare a drepturilor omului nu e decât o problemă de relații bilaterale. Noi, Parlamentul European, nu uh, uh, tratăm cu atâta indulgență astfel de acte. Cum ați reușit poate nu trebuia să faceți o declarație, dar trebuia să analizați situația, pentru că a fost o încălcare gravă a drepturilor omului și această doamnă încă nu și-a văzut fetița. Doamna Cornelis, în două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Yeah, I'll start with uh, the name issue. În legătură cu problema numelui, pare să obsedeze pe toată lumea. Sigur că trebuie să se găsească o soluție și discursurile retorice naționaliste de ambele părți trebuie să înceteze. Ambele părți ar trebui să se gândească la viitor în ciuda unui trecut, unor trecuturi foarte diferite. Dar găsirea unei soluții nu ar trebui să fie o condiție sine qua non la aderare, cum pare să fie acum pentru anumite persoane. Și acest lucru e valabil și pentru alte situații, pentru Grecia, de exemplu, în ce privește Firom, dar și pentru țara mea, Olanda, în legătură cu Islanda. Uh, Cipru cu privire la Turcia, Serbia. Sper că toate aceste țări vor urma exemplul Sloveniei foarte bun în legătură cu relațiile bilaterale pe care le-a avut cu Croația care nu mai reprezintă o piedică în uh, calea aderării Croației. Deci, aș dori să-i rog pe toți colegii să sprijine amendamentul 57, care spune că chestiunile bilaterale în sine nu ar trebui să reprezintă o piedică în calea progresului spre aderare. Acestea fiind spuse, aș dori să trec la chestiuni, alte, alte chestiuni, care sunt foarte importante din punctul meu de vedere. Cred că succesul unei țări poate fi măsurat și maturitatea unei țări poate fi măsurată în legătură cu, uh, uh, prin felul în care își tratează cetățenii cei mai uh, vulnerabili. Comunitatea romă, femeile care fac obiectul unor acte violente, s-au înregistrat progrese. Aș dori ca proiectele să fie și mai Uh, bine puse în aplicare. Aș dori să existe o legislație antidiscriminare care să fie promulgată și, de asemenea, persoanele care fac obiectul discriminării ar trebui să aibă acces la justiție, pentru că nu ajută la nimic dacă nu poți să dai în judecată pe cineva care te-a uh, violentat. De asemenea, să se pună capăt discriminărilor pe baza orientării sexuale. Președintele o întrerupe pe oratoare. Domnul Giana cu două, doamna Giana, acum cer scuze două minute. Ευχαριστώ τον κύριο Φουερέ για τις αναφορές του. Ήθελα να σημειώσω τα εξής ως προς τη συμβασία. Mulțumesc, domnule ambasador, mulțumesc pentru prezentarea făcută. Am câteva observații în legătură cu amendamentele de compromis la rezoluție 4 și 5. Nu se potrivesc cu celelalte amendamente Mă refer mai ales la amendamentul de compromis cu numărul 4. Vorbește despre contacte între cei doi prim-ministri, însă nu spune că ar trebui să se facă sub egida NATO și a mediatorului, domnul Nemis. Ar trebui să menționăm acest lucru. La amendamentul de compromis numărul 3, încă o dată, nu se menționează rolul ONU în acest proces. Și unele amendamente de compromis nu acoperă amendamentele pe care le acoperă, în orice caz nu în totalitate. Deci se spune ceva în documentul ă, inițial, în raportul inițial și o parte din comentarii și de elementele propagandistice din FIROM sunt introduse și sigur suntem, trebuie să ținem cont de tot ce se întâmplă în țările vecine. Și nu credem sau mulți dintre noi nu consideră că acest raport reflectă tot ce se întâmplă în FIROM. În orice caz, nu reflectă cu fidelitate. Iar dacă citești acest document, ai impresia că țările vecine ar putea fi trase la uh, răspundere pentru eșecul negocierilor datorită tensiunilor care au avut loc. Nu are rost să încercăm să blamăm alte țări pentru această situație, pentru că problema numelui este cea mai, e, problema cea mai gravă, este condiția sine qua non pentru a începe negocierile. Nu se poate ca această țară să la în europeană până chestiunea numelui nu e rezolvată. Mulțumesc. Domnul Angurakis, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. αλλά και από, την, από το σχέδιο ψηφίσματος και από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει σε αυτή την έρευνα. L-am ascultat cu mare atenție pe domnul Fuere. Am citit și propunerea de rezoluție și constat că există tentative în țările vecine pentru a ajuta la îmbunătățirea situației și pentru a îmbunătăți relațiile regionale pe ansamblu. Problema numelui e o problemă care necesită bună voință de ambele părți ca să fie rezolvată. Trebuie să continuăm tentativele pentru că cred că e posibil să se ajungă la o soluție. Însă eu aș dori să mă refer la altceva. Domnul Fuere a spus că există tensiuni între minorități în, sau în ceea ce privește minoritățile din această țară. Domnule Fere, considerați că e, sunt la mijloc și problemele economice de care suferă această țară? Personal, eu nu pot să fiu de acord cu faptul că șomajul nu are nimic de a face cu această situație, de exemplu. De asemenea, mai sunt și drepturile sindicatelor care nu sunt respectate. Au fost făcute declarații de către uh, femeile care lucrează în sectorul textil, care sublinează condițiile foarte grave, foarte uh, dezastruoase în care lucrează. Dacă Uniunea Europeană nu vine cu politici pentru a susține democrația adevărată, toate problemele etnice nu vor face decât să se înrăutăcească. Doamna Neitz, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În numele delegației mele și altor delegații, aș dori să depun un amendament oral cu permisiunea dumneavoastră pentru a înlocui uh, uh, amendamentul colegei din partea verzilor în ce privește disputele bilaterale. E un amendament pe care l-am propus la comisie când am uh, discutat raportul cu privire la extindere. N-are rost să repet ceva, ce, ce, uh, ceva care a fost deja decis, însă doresc să-l citesc. La sfârșitul amendamentului 19 am dorit să spunem următoarele subliniază totuși că aceste dispute bilaterale ar trebui să fie soluționate în principiu, în principiu de către părțile implicate. Dacă aceste părți implicate nu reușesc, Uniunea ar trebui să depună toate eforturile pentru a se ajunge la o soluție. În timp ce aceste dispute nu ar trebui în sine să reprezintă o piedică în uh, progresul în care aderării, Uniunea Europeană ar trebui să evite să se îngreu, să îngreuneze situația cu aceste dispute bilaterale și din contră, să încurajeze uh, soluționarea lor înainte de aderare. Din păcate, cred că e prea ușor să spunem că aceste dispute bilaterale nu reprezintă sau nu ar trebui să reprezintă o piedică în calea aderării la Uniunea Europeană. Din contră, eu cred că ar trebui să încercăm să depunem toate eforturile necesare pentru a uh, dezmembra sau a elimina aceste obstacole. Vă mulțumesc! Bine, questa nostra riunione prevede... Reuniunea noastră prevede cum doi interlocutori, domnul Taler și reprezentantul special. În încheiere aș da cuvântul domnului reprezentant special, în căruia i s-au pus multe întrebări. Dacă dumneavoastră, domnule Taler, doriți să răspundeți, cred, celor două, trei întrebări care vi s-au adresat, vă voi acorda câteva minute și uh, vă voi mulțumi dacă veți fi concis. Uh, thank you, Chair, uh, again. Uh, I strongly believe... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt convins că munca noastră referitoare la această rezoluție a evoluat foarte mult și foarte bine din noiembrie încoace. Și amendamentele de compromis sunt rezultatele cele mai bune pe care le-am putut obține până atunci am avut o, o atitudine pozitivă și constructivă din partea reprezentanților tuturor grupurilor politice și sunt foarte uh, recunoscător pentru asta. Ce încercăm noi să facem? Încercăm să încurajăm Macedonia să respecte principiile și valorile noastre. De aceea subliniem atunci când s-au înregistrat progrese că acest lucru a fost realizat. Cerem de asemenea ca anumite reforme mai ambițioase să fie realizate în anumite domenii. Apoi, ne dorim de asemenea și o soluționare rapidă a problemei legate de nume. Acest lucru e un fapt care a fost subliniat de foarte mulți membri. În același timp, ne dorim o conștientizare mai mare în rândul nostru asupra faptului că suntem cu toții responsabili despre situația din Balcani. Ne dorim cu toții pace, stabilitate, creștere economică și coeziune socială în această regiune. Uh, trebuie să ne dăm seama că o situație de status quo nu este o situație neutră. Neutră în sensul că nu se întâmplă nimic o situație de status quo, de fapt, va duce la, o, la un rezultat negativ. În momentul în care în, se dorește aderarea la Uniunea Europeană, o astfel de problemă e ca o bicicletă care în momentul în care roțile se învârte e foarte bine, dar când se oprește, atunci această bicicletă cade pe parte. Iată deci, rezumate astfel, ideile principale și dorințele pe care le-am exprimat noi în această rezoluție. Acum, de câte ori a fost posibil, am încercat să păstrăm amendamentele în întregime și am făcut acest lucru. Apoi, în ceea ce privește amendamentul oral prezentat de ALDE și cel prezentat de Vers, Uh, eu sunt convins că textul poate fi încă îmbunătățit. Și poate că acest lucru ar trebui să ajungă în discuție mâine, eventual poate în plen și să vedem cum anume vom, uh, vom putea obține un acord. Cu toți am reușit să desfășurăm o activitate fructuoasă și sper că vom continua. Uh, pentru asta vă mulțumesc. Vorrei solo chiedere, siccome... Domnule raportor, aș dori doar să vă întreb. Vi s-au pus întrebări, mai ales pe această temă. Poziția dumneavoastră în ce privește obstacolele bilaterale evocate aici. Ce poziția dumneavoastră în legătură cu aceste obstacole ar fi bine să vă clarificați punctul de vedere înainte de plenar? One of my position is that Mm, unul din punctele mele de vedere este, și de altfel se reflectează în mod clar în text, este că susținem căutarea unei uh, soluții amiabile care să convină ambelor părți în ceea ce privește textul referitor la relațiile bilaterale care nu ar trebui să aibă un impact asupra uh, integrării în Uniunea Europeană a unei țări candidate, eu consider că textul propus este unul de calitate, de aceea nu susțin acest amendament. În orice caz, ar trebui să luăm o decizie. Și la asta se adaugă și faptul că uneori e destul de riscant să asumă o poziție prea radicală, pentru că Asta ar însemna că noi nu am investit suficientă energie uh, în găsirea unei astfel de soluții amiabile. Și acest lucru ar putea să uh, încetinească, poate chiar să oprească acest proces timp de ani de zile. Mulțumesc pentru această clarificare și dacă e posibil, vă invit să ajungeți la un acord cu cei care au depus amendamente, pentru că este un text foarte important. Eh, poate am depășit puțin timpul avut la dispoziție, dar eh, în mod necesar a trebuit să discutăm cu raportorul. Și acum dau din nou cuvântul eh, domnului Fuere până la orele 17, vă rog. Thank you very much, uh, Honorable Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să răspund domnului Kirilov. Noi primim foarte multe solicitări referitoare la problemele cu care se confruntă cetățenii din această țară, din țări învecinate. Foarte, foarte multe petiții, foarte multe solicitări. Dacă ar trebui să intervin de fiecare dată, atunci mi-aș transforma biroul într-un fel de birou de reclamații, ceea ce nu este posibil. Însă ceea ce fac eu este că, împreună cu guvernul, încercăm să le reamintim de fiecare dată care sunt responsabilitățile ce le revin în materie de justiție și sistem judiciar și așa mai departe. Și monitorizăm toate aceste cazuri. Însă nu putem și de altfel nici nu face parte din mandatul meu să intervenim în astfel de cazuri concrete. În ceea ce privește situația uh, romilor și violența împotriva femeilor. Da, cu siguranță acestea sunt subiecte de care guvernul este conștient, Parlamentul de asemenea, există un anumit număr de proiecte pe această temă pe care noi din Uniunea Europeană le finanțăm în așa fel încât să ajutăm comunitatea romă și de asemenea pentru a in, iniția proiecte uh, referitoare la violența împotriva femeilor. Aici intervine și latura discriminării și s-a propus o legislație antidiscriminatorie care va fi de, cu siguranță foarte importantă în așa fel încât toate straturile uh, sociale să fie conștientizate și uh, să se implice. Bineînțeles că această legislație va oglindi directivele Uniunii Europene în aceste domenii. Acum, în ceea ce privește dimensiunea economică, situația minorităților. Cu siguranță e un dosar important, însă nu este dosarul care ar putea duce la neînțelegeri între uh, Uniunea Europeană și uh, această țară. Avem alte probleme mai stringente, șomajul. Tinerii sunt uh, în șomaj, dacă e să comparăm cu uh, tinerii din alte țări, vedem că cifra este foarte ridicată, există 30% de uh, șomeri și trebuie să depăș- populația trebuie să depășească această criză economică. Guvernul a luat anumite măsuri. Noi sperăm că toate sumele de care dispune vor fi disponibile tocmai pentru a ușura viața de zi cu zi a cetățenilor și a anumitor uh, comunități, în așa fel încât acestea să fie protejate de acțiunile uh, luate de guvern și de uh, bugetele care există în uh, aceste privințe. Dați-mi voie încă o dată, domnule președinte, să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a veni în fața comisiei dumneavoastră. Cu siguranță n-am reușit să răspund la toate întrebările, însă ce pot să vă spun este că noi facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a construi în continuare o, o, o situație favorabilă uh, și este dorința noastră cea mai arzătoare. Mulțumesc, domnule reprezentant special. A fost un schimb de opinii foarte interesant în ce privește, în schimb, amendamentele de care nu ne-am ocupat din motive de lipsă de timp, invit pe raportor să uh, ia legătura înainte de votul de mâine, dacă se poate, cu cei care au depus uh, amendamentele pentru a putea intra în dialog cu colegii care nu și-au putut exprima părerea sau să aibă un răspuns din partea noastră. Uh, mulțumesc din nou domnului reprezentant special. Și trec la următorul punct de pe ordinea de zi, propunere de rezoluție referitoare la raportul 2009 privind progresele făcute de Croația, raportor domnul Svoboda, căruia îi dau cuvântul, vă rog. Danke, Herr Vorsitzender. Ich werde es sehr kurz machen. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am avut o discuție cu raportorii din umbră și am reușit să găsim anumite uh, acorduri, chiar dacă anumite puncte vor, vor trebui să fie rezolvate mâine. În ceea ce privește Tribunalul Penal Internațional de la Haga, ați uh, ascultat prezentarea făcută de domnul Brameț și putem constata faptul că există încă o diferență între ceea ce el consideră ca fiind necesar și ceea ce guvernul croat realizează concret. Pregherei le persoane care stanno lasciando... Mă scuzați, domnule dar trebuie să vă întrerup pentru că uh, vreau să rog pe cei care părăsesc sala să o facă um, în liniște pentru a nu ne deranja. Vă rog, domnule Svoboda. Das macht mir nicht möglich zu sagen, dass... Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot deci să spun că această cooperare este deplină, chiar dacă există o, un oarecare compromis. Însă nu e același lucru ca și o cooperare deplină, chiar dacă diferența este minimă. Ar trebui să obținem un semnal clar din partea Croației, care să demonstreze că această țară dorește să facă acest mic pas suplimentar. Acum, în ceea ce privește reforma justiției și lupta împotriva corupției, Croația a realizat progrese importante în ultima vreme, progrese și eforturi ce trebuie întărite pe viitor. Iar sunt convins cu noul premier se constată faptul că eforturile au fost întărite în această direcție pentru a demonstra în mod clar faptul că nimeni, indiferent de funcția și poziția pe care o ocupă, nu se poate fi considerat deasupra legii în cazul în care există bănuieli de corupție. Apoi, relațiile dintre Slovenia și Croația s-au îmbunătățit în mod considerabil. Slovenia și Croația au reușit să obțină un acord. Croația a ratificat deja acest acord uh, pe cale parlamentară. Un amendament din partea domnului Borg prevede ca și Slovenia să poată să treacă rapid la o ratificare a acestui acord. Mai există încă discuții în ceea ce privește data de aderare, însă haideți să fim prudenți. Este un obiectiv, dar cu condiția ca și Croația să facă tot ceea ce este în putință pentru a ajunge la acest rezultat. Deci, am evocat faptul că trebuie să se termine negocierile la jumătatea anului 2010. Ni se pare că acest obiectiv este realist dacă, într-adevăr, Curația face toate eforturile necesare pentru a rezolva toate chestiunile care încă mai trebuie rezolvate. După cum am spus, există totuși o mică diferență, însă e probabil ca mâine să avem un vot care să reprezinte un mesaj clar adresat Croației, un mesaj prin care aceste mici diferențe trebuie să fie șterse, depășite. Putem face acest lucru și putem spune Consiliului și Comisiei că trebuie să facă tot ceea ce este posibil pentru ca acest obiectiv să fie realizat și anume încheierea negocierilor la jumătatea anului 2010. Relațiile uh, de vecinătate între Slovenia și Croația sunt îmbunătățite, va exista curând o ratificare din partea ambelor părți a acordului uh, deja încheiat și Diferendul va fi rezolvat odată ce acest acord va fi ratificat. Apoi, alte probleme bilaterale între Croația și țări vecine, uh, Iată câteva puncte pe care le putem sublinia. Da, e vorba de un raport de etapă normal care ne va permite ulterior să avem un raport general mai concret în ceea ce privește evoluarea negocierilor. Însă mai sunt câteva condiții care trebuie îndeplinite, iar în acest sens Croația trebuie să facă toate eforturile necesare. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Posel, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Svoboda pentru munca sa excelentă. Și, de asemenea, aș dori să mulțumesc și tuturor uh, raportorilor din umbră. Noi am avut o cooperare foarte fructuoasă, raportul este echilibrat, mare majoritate a punctelor evocate întrunesc ca sentimentul nostru. Dacă îmi permiteți, aș dori să evoc câteva elemente legate de amendamentele de compromis. Sunt de acord cu domnul Svoboda când spune, uh, în momentul în care vorbește despre domnul Bramet, faptul că noi ar trebui să ne mai gândim încă o dată la a doua parte. Există patru părți. Există amendamentul de compromis numărul 1 e un vot pe părți. Și mă întreb dacă nu cumva am putea să retragem cea de-a doua parte, pentru că domnul Bramers ne-a spus în mod clar că nu știa dacă aceste documente existau cu adevărat. Ne-a spus asta. toate uh, celelalte formulări au fost mult mai prudente și ceea ce am auzit până în prezent uh, a fost foarte clar. De aceea v-aș ruga să ne mai gândim încă o dată la această eventualitate și anume să retragem cea de-a doua parte sau eventual să modificăm uh, conținutul. În ceea ce privește amendamentul de compromis numărul 2, grupul meu este împotrivă, pentru că noi am spus că aceste chestiuni uh, trebuie să figureze în raportul cadru, de care se va ocupa președintele nostru. Nu ne putem permite o formulare diferită în funcție de fiecare țară, Macedonia sau Croația. Deci nu corespunde, nu este locul potrivit pentru acest amendament. E punctul de vedere al grupului nostru. Apoi, uh, amendamentul de compromis numărul 3 este foarte bun și amendamentele de compromis orale sunt de asemenea foarte bune, însă cred că a existat o neînțelegere la nivelul secretariatului și aș dori să evoc acest lucru foarte pe scurt. Să mă refer la amendamentul oral numărul 2 cred că noi, în, în, în, raportorii fic, din umbră, ajunsesem la un acord, și anume ca acest punct să fie abordat în același timp cu modificările viitoare ale Constituției croate. Și aș dori să știu dacă, într-adevăr, aceasta a fost opțiunea care a fost reținută în final. Uh, și aș dori să respectăm textul așa cum era el uh, redactat inițial. Deci până să ajungem în plen, aș dori ca și secretariatul să verifice uh, aceste detalii. Mulțumesc, domnul Weigel, două minute. Uh. Pridružio bi se obema predgovornikoma da je ta... Mulțumesc, domnule președinte mă alătur oratorilor precedenți pentru a spune că e un text foarte bun, o rezoluție foarte optimistă și mă bucur de faptul că a existat o cooperare atât de bună între diferitele grupuri politice din Parlament, dar și între cei care s-au implicat în mod activ pentru a redacta versiunea finală a acestei rezoluții. Aș spune că, în general, evaluarea este, pozi- evaluarea este pozitivă, încurajatoare. Mai există câteva puncte uh, critice uh, cu care Croația va trebui să se confrunte și pe care va trebui să le rezolve. Însă, după părerea mea, instaurarea noului guvern, instaurarea noului premier, reprezintă deja o premisă încurajatoare uh, pentru a spera o luptă mai amplificată în ceea ce privește corupția războiul care a existat în Croația a avut uh, uh, consecințe um, imense. Încă mai există probleme mari cu persoanele strămutate, acele persoane care ar dori să se întoarcă înapoi acasă, în Croația. Și ar fi bine ca în acest raport să amintim Croației datoria pe care o are față de aceste persoane. E nevoie de o legislație care să încurajeze întoarcerea persoanelor strămutate a refugiaților în uh, locul de baștină, în așa fel încât să se poată repara răul din trecut. Apoi, Croația, Serbia și alte țări care doresc să se alăture Uniunii Europene uh, vor trebui poate, nu, nu, nu vor mai putea să, nu vor putea să utilizeze o limbă comună, pentru că nu există o limbă iugoslavă. De aceea e nevoie de toleranță față de diferitele limbi care sunt utilizate în ceea ce privește aceste țări. E o toleranță care se aplică deja în Europa. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Brankner, două minute. Um, thank you for presenting the, uh, the report and I think as well the compromise Mulțumesc. Domnule președinte, amendamentele de compromis sunt foarte bune și oglindesc spiritul nostru constructiv de colaborare. Aștept cu nerăbdare momentul în care Croația va adera. Aici mai încă vorba de documente cheie, ca cel pe care le examinăm astăzi și care confirmă faptul că încă mai e loc și de mai bine. Și trebuie să insistăm asupra acestui uh, aspect. Un alt aspect la care doream să mă refer e problema justiției și implementarea Convenției referitoare la drepturile minorităților. Uh, da, din punct de vedere juridic, într-adevăr au înregistrat progrese, însă acum trebuie să vedem implementarea concretă, trebuie să cerem această implementare concretă. Amendamentele noastre au întărit textul în acest sens. În ceea ce privește data 2010, sunt destul de uh, bucuroasă să văd că nu s-a fixat în mod definitiv o dată precisă. Așa să vă explic poziția grupului nostru. Cu toți avem o responsabilitate în ceea ce privește programul uh, de extindere. Uh, și asta, aderarea Croației va depinde de eforturile pe care le va face. Uh, pentru România și Bulgaria s-a pronunțat o dată și apoi am realizat faptul că era nevoie de și mai multă monitorizare. Și de aceea noi spunem întotdeauna cetățenilor că vor putea adera la Uniunea Europeană în momentul în care toate criteriile sunt îndeplinite. Și ar fi un risc pentru procesul viitor de aderare pentru țările din Balcan dacă am face uh, asta pentru Croația. Da, s-a vorbit despre 2010, s-a vorbit despre un proces de aderare rapid, uh, ave, cu, oarecare, cu oarecare monitorizare. Uh, dar eu mai degrabă aș fi de părere că trebuie să fim cinstiți și să spunem, da, în momentul în care Croația este gata, va adera. În loc să anunțăm anumite termene și date care să fie ciudate și uh, neîntemeiate. De aceea, noi lansăm un apel pentru a spune în mod clar, Croația va adera în momentul în care va fi gata de aderare. Mulțumesc. Domnul Peterle, două minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem bil vedno vesel, kadar smo ugotavljali. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna am fost foarte bucuros când am avut ocazia să constat că s-au înregistrat progrese din partea țărilor candidate, mai ales în relațiile cu Slovenia. Aș dori să salut eforturile făcute de domnul Svoboda pentru a se asigura că acest raport oglindește exact uh, opinia noastră. Cred că misiunea noastră este, printre altele, să încurajăm dezvoltarea unei atmosfere care să încurajeze progresul, care să permită găsirea unei soluții echilibrate. Iar în acest context, aș dori să menționez faptul că raportul pe care îl analizăm acum este suficient de echilibrat și nu preia sau nu comite aceleași greșeli cum am putut la un moment dat să facem în alt, alte rapoarte de acest gen. Raportul acesta este echilibrat, relațiile cu Slovenia s-au îmbunătățit, obiecțiile pe care Slovenia le-a avut la un moment dat reprezintă doar o parte din obiecțiile care ar putea exista și amendamentele oglindesc acest lucru în mod clar și cred că trebuie să se găsească o soluție rapidă pentru toate uh, chestiunile care încă nu au fost rezolvate. Avem trei câștigători, și anume Croația, Slovenia și Uniunea Europeană pe ansamblu. Apoi există un, o procedură, un acord de arbitraj. Nu știu exact, nu cred că eu ar trebui să spun cum anume acesta ar trebui să se deruleze. Țările ele însele sunt cele care știu cel mai bine cum se poate ajunge la un acord. Însă foarte multe speranțe există referitoare la această posibilitate de arbitraj. Și sunt încântat să văd că filozofia domnului Oli Ren este următoarea, și anume că ar trebui să analizăm aceste două procese în paralel, și anume uh, acordul de arbitraj și uh, progresele înregistrate pentru aderare. Însă nu știu dacă acest lucru va avea uh, în final um, consecințe pozitive. Haideți mai bine să sperăm că cele două țări vor găsi calea cea mai bună pentru a rezolva toate aceste um, dificultăți. Uh, dacă cineva din partea Comisiei dorește să ia cuvântul, spune președintele, nu, nu cred că nu, nu e cazul. Atunci, da, domnule Svoboda, dacă doriți să răspundeți la întrebări sau să faceți comentarii, vă rog, aveți cuvântul. Vă ascultăm cu interes. Vă rog. Mulțumesc, spune domnul Svoboda. În legătură de cele spuse domnul Peterle, trebuie să spun că a fost obiectul acordului, anume ca medierea să aibă loc. Uh, era prevăzut acest lucru în pachet. Eu consider că dacă lucrurile s-au schimbat, uh, mă rog, trebuie să acceptăm situația. În ce privește mm, <laughs> situația cu România și Bulgaria, sigur, există o diferență aici, pentru că în cazul României și Bulgaria există într-adevăr o dată fixă și așa s a desfășurat negocierile. Aici, în cazul Croației, există doar posibilitatea de a încheia negocierile și mai apoi să se înceapă procesul de ratificare. Acum, uh, pentru domnul Posselt, sigur, înțeleg sensul amendamentului depus de dumneavoastră, dar cred că trebuie să încă rămâne de hotărâre dacă ne punem să nu de acord asupra lui, pentru că nu dorim să fie răspuns compromisul, sau mai ales prima parte, spune că reiterează că rămâne nerezolvată o problemă și mai ales progresele în găsirea uh, documentelor militare care lipsesc. Și a doua propoziția spune solicită guvernului croat să-și intensifice eforturile privind deplina cooperare cu Tribunalul Penal Internațional. Lucru care eludează întrebarea dacă aceste documente există sau nu. Sigur, pot să am convorbiri cu domnul Postel în legătură de asta și dacă rezolvăm această problemă, să rezolvăm și problema cu amendamentul. Dar dacă credem că e o problemă foarte importantă, atunci vom supune votului textul inițial. Asta ar fi, domnule președinte, după cum spuneam, uh, există mici dezacorduri, dar de acestea trebuie depășite într-o democrație. În afară de asta nu văd nicio problemă majoră. Vreau să mai menționez ceva. Și anume, vreau să mă refer la uh, alegerea președintelui Croației, care au demonstrat maturitatea la care a ajuns această țară. Vreau să spun că în calitate de candidat a dat dovadă de multe ori de populism, nu a acționat destul de matur de multe ori Până la urmă, totuși am văzut că Croația se mișcă în direcția bună. Grazie, relatore de... Și vă mulțumesc pentru atenție. Interruzione. Domnul Albertini, mulțumim raportorului. Trebuie să mai facem o pauză de natură tehnică pentru uh, 3 minute și, din păcate, nu mă poate înlocui uh, vicepreședintele. Deci facem o pauză de doar 3 minute și vă rog să mă scuzați. Prima di dare la parola alla relatrice Oman Reuten. Înainte de a da cuvântul doamnei Oman Reuten în legătură cu propunerea de rezoluție referitoare la raportul de țară pentru 2009 privind Turcia, aș dori să urez bun venit delegației Comisiei pentru Relații Externe a Parlamentului Turc și președintelui său, domnul Mercan, delegație care va asista la dezbaterea de astăzi. Delegația include și membrii Comisiei Parlamentare pentru Armonizarea Normelor Europene, co-președintele Comisiei Parlamentare Mixte, Uniunea Europeană-Turcia, domnul Elvan este de față și le urez din nou bun venit. Dacă doamna Oman Reuten e gata să ia cuvântul, văd că e foarte disciplinată ca de obicei, uh, și atunci îi dau imediat cuvântul și o vom asculta cu mare interes as always, Mr. President, Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că sunt disciplinată și acum voi vorbi în neerlandez. Favore, eh, per favore. Președintele, vă rog, stimați colegi, am reluat lucrările. Dacă aveți discuții, vă rog să discutați afară din sală, pentru că trebuie să dăm dovadă de respect reciproc. Haideți să o ascultăm în liniște pe doamna Omenroitem. Vă rog, doamnă. Și președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte și dragi colegi, dacă mi îngăduiți, voi începe prin a mulțumi călduros colegilor mele colegi și colegilor pentru o contribuție pozitivă la raportul meu De asemenea, vreau să spun că m-am înțeles foarte bine cu raportorul din umbră și cred că împreună am putut să uh, ne armonizăm punctul de vedere. Domnule președinte, obiectivul meu este următorul. Aș dori ca Parlamentul nostru să aibă o poziție clară, echilibrată, însă și una coerentă. Mesajul Parlamentului European trebuie să fie transmis uh, în exterior. Deci aș dori să dispun de o uh, majoritate uh, confortabilă. Dar înainte de a discuta amendamentele, aș dori să fac o remarcă. Și mă refer la un lucru care mă îngrijorează pe mine, precum și pe alți colegi. Despre ce este vorba? E vorba, vreau să mă refer la niște evenimente recent petrecute. Săptămâna trecută știm că am avut o dezbatere la Strasburg privind interzicerea mm, Partidului pentru o Societate Democratic, Democratică, DTP. Apoi, în, la sfârșitul decembrie, știm că a avut loc o serie de atacuri teroriste și un val de arestări a, a membrilor DTP și încă uh, există amenințarea sub care se află, amenințarea de a fi arestați unii colegi deputați în Turcia. evoluțiile pozitive care s-au înregistrat uh, din uh, această vară încoace, se pare, iată, că uh, s-au uh, oprit. Sigur, eu nu pot acum să mă pronunț, să-mi dau o părere în legătură cu uh, cele hotărâte de, de Curtea Constituțională din Turcia, dar, domnule președinte, dacă am înțeles eu bine, Curtea inclusiv a solicitat să se respecte recomandările Comisiei de la Veneția și a Consiliului Europei. De asemenea, la compromisul numărul 4 am încercat să, reiau, să, să, să fac înțeleasă cât mai clar posibil reacția noastră la aceste evenimente. Domnule președinte, vorbesc uh, foarte rar pentru a ajuta pe interpret să poată urmări uh, spusele mele. Joia trecută, Curtea Constituțională din Turcia s-a pronunțat în legătură cu jurisdicția tribunalelor militare, instanțelor militare și în legătură cu legea care limita această jurisdicție. Lege care a făcut obiectul unui aviz favorabil în raportul nostru. Curtea Constituțională din Turcia a s-a pronunțat negativ, ceea ce, ceea ce mă îngrijorează foarte mult. Un alt element care naște îngrijorare efecten Este afacerea, așa numită afacere Sledgehammer. Domnule președinte, consider că toate elementele pe care le-am citit acum, uh, sentințele curții, uh, sigur, se bazează pe legislația în vigoare. Și uh, se poate prea bine să nu convină nici turcii și să nu ne convină nici nouă, însă așa sunt lucrurile, cred că este foarte clar că ar trebui revizuită Constituția recentele sentințe nu fac decât să ne dea dreptate atunci când facem apel atât guvernului cât și opoziției pentru ca acestea să colaboreze în vederea rezolvării tuturor acestor probleme legate de Constituția turcă și să întreprindă și alte reforme foarte necesare. Permiteți-mi acum să fac o a treia observație s-a efectuat un prim control de către Curtea de Conturi în legătură cu cheltuielile în perioada 2002, perioada, perioada 2002, perioada 2004. Am constatat astfel că capacitatea Turciei de absorpție a fondurilor este insuficientă. Acum, din 2004 până în 2006, această capacitate de absorpție a fondurilor uh, se ameliorase și s-a înregistrat o mai bună organizare din partea turcilor. Însă, uh, apoi aceste eforturi s-au disipat. Um, am, am depus de altfel un amendament oral și aș face o propunere Comisiei Europene și anume să verifice efectele instrumentului IPAR care nu ni se pare foarte bun, însă care ar putea fi mai bine utilizat și mai bine pus în aplicare. Și acum, domnule președinte, permiteți-mi să mă refer la amendamente și să fac un anume, nume, câteva remarci în legătură cu amendamentele de compromis. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că am încercat să împac uh, pe toată lumea în amendamentele de compromis. Existau, au existat amendamente specifice care nu se refereau la progresele înfăptuite în 2009. Pe acestea le-am respins. Uh, în legătură cu alte puncte am respectat, am urmat uh, propunerile colegilor, mai ales în legătură cu amendamentul domnului Lambdorf, uh, Mauro, 127 Howitt, 125, 136 de Kaiser, 484 Howitt și 230 Graf Lambsdorff. Acum se pune, desigur, și problema Ciprului. Împreună cu raportorul din umbră, am încercat să ajungem la un compromis uh, uh, pentru că părerile erau foarte împărțite și aș solicita colegilor să respecte acest echilibru la care am reușit să ajung cu raportorul din umbră. Acesta este scopul amendamentului de compromis numărul 10. De asemenea, am solicitat să se retragă amendamentele la liniatele 28, 29, 30 și considerentul numărul 1 mulți dintre colegii mei au respectat solicitarea și sper ca toată lumea să o facă înaintea votului. Domnule președinte, permiteți-mi să repet și pentru colegii socialiști, cred că am încercat să ajungem la un compromis și haideți să încercăm să-l respectăm. Ăsta este scopul unui compromis și lucrurile cred că au fost foarte clare. Permiteți-mi să vă împărtășesc o altă îngrijorare a mea. Amendamentele la considerentul 1. Aici am spus că nu pot susține aceste amendamente din următorul motiv. Am, am uh, experiență în ceea ce privește rapoartele la Parlament și știu că, de exemplu, amendamentul 28 probabil că nu va fi acceptat, nu se va bucura de majoritate la vot. Apoi, amendamentul 28 nu adaugă nimic la considerentul numărul 1. Și, uh, la considerentul 1 am ajuns în urma unui compromis, mai ales uh, în urma colaborării cu domnul Svoboda și considerentul numărul 1 vorbește, se referă de, la aderare. Este un text foarte echilibrat construit și nu putem acum să ne gândim la alte opțiuni și aș, v-aș ruga să nu ne îndemnați să ne gândim acum la alte opțiuni pe care nici nu le-am avut în vedere uh, când am negociat. Domnule președinte, repet în concluzie că în acest an am intenția din nou, prin intermediul acestui raport, să lansez un mesaj clar și, repet, în engleză, că și deodată membrii Parlamentului au un rol de jucat, că acest raport, consider eu, că exprimă o convingere clară în privirea aderării Turciei și noi trebuie să dăm Turciei un mesaj foarte, să transmitem un mesaj foarte clar în care să fie implicați toți membrii Parlamentului. Mesaj care nu poate să fie altfel decât puternic, pentru că trebuie să realizăm că toată lumea trebuie să participe la eforturile noastre. Și de aceea solicit deputaților care nu și-au retras încă amendamentele, aș dori să îi rog încă o dată să și le retragă, pentru că doar așa vom putea transmite uh, mesajul puternic pe care ne-l dorim cu toții. Mulțumesc! Ringrazio la... Mulțumesc, uh, raportoare, pentru această expunere foarte clară. Uh, foarte multe persoane văd că doresc să iau, să iau cuvântul, mai mult de 12 persoane și vreau să vă solicit să dați dovadă de concizie. Prima dată dau cuvântul uh, raportorilor din umbră și coordonatorii lor. Încep cu domnul Howitt pentru două minute, vă rog. Uh, Dacă nu am decât două minute, atunci trebuie să reduc tot ce am spus. Însă, deci o să trec uh, direct la miezul spuselor mele. Uh, Mulțumesc, doamnei Omanjuit. Nu am reușit să ajungem la un acord total, dar am făcut eforturi disperate în acest sens. Și o serie, uh, problemele unde au fost neînțelegeri au rămas foarte puține. Noi, socialiștii, am depus amendamente pro-aderare, dar ne referim și la problemele dificile legate de Uh, Cipru, de exemplu, ocuparea zonei părții de nord a insulei și apoi drepturile uh, minorităților uh, pe insulă. Am dorit ca raportul să fie echilibrat și considerăm că doamna Oman ne a făcut câteva alegeri în acest sens. Dorim însă ca acest raport și Parlamentul European să sprijine procesul de reformă în Turcia. Am constatat cu satisfacție că am reușit să ajungem la acord pe toate compromisurile și mai uh, rămân două probleme la care mă refer în această dezbatere. În primul rând, raportoarea a dorit să retragem amendamentul 28, noul alineat 1, un text echilibrat care spune că uh, au fost reîncepute eforturi, uh, Turcia trebuie în continuare să depună eforturi, notă uh, că raportul Comisiei Europene care spune că obiectivul acestor negocieri ar trebui să fie negocierea, aderarea de plină. Și noi spunem că acum Parlamentul European trebuie să pună la încercare uh, promisiunea făcută și să vedem dacă reușim în Parlamentul European, reușim să ajungem la o majoritate. Deci vă rog toate grupurile politice, citiți amendamentul 28. Uh, uitați-vă la ce ne cere Turcia. Ne spun să ne ținem promisiunea și noi le cerem același lucru și vă rog să sprijiniți acest amendament. În ce privește lista de voci, aș dori să atrag uh, atenția președintelui și secretariatului. Lista de voturi în legătură cu amendamentul de compromis 10, introduce amendamentele în legătură cu, aline, cu amendamentul 28 și um, E. Considerentul 10. A spus că amendamentul 5.2 sau 53 în numele socialiștilor au fost incluse în compromisul 10 și eu insist ca pe lista de vot să se regăsească acest lucru. Am uh, ajuns la un acord săptămâna trecută, am avut ocazia să depunem amendamentele 52, 53 și 152. Vă mulțumesc! Onorevole Howitt, lei a superat di molto il Howitt, ați, uh, v-ați depășit cu mult uh, timpul alocat. Având în vedere că făceați o observație tehnică, v-am permis acest lucru, dar îi rog pe ceilalți colegi să își organizeze ideile astfel încât să își respecte timpul. Domnul Lansdorf, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc și eu, uh, doamnei raportor, uh, doamnei Helen Flotre, domnului Howitt, pentru cooperarea excelentă. Datorită acestei uh, cooperări am ajuns la un raport echilibrat, cei care susțin reformele în Turcia vor fi de acord cu acest acord, așa cum spunea și Richard Howitt, trebuie să continuăm să încurajăm aceste reforme în Turcia și să facem totul ca aceste reforme, uh, reforme să se producă. Însă, tocmai de aceea nu putem accepta amendamentul 28, pentru că în considerentul A am găsit o formulare care vorbea de negocierile de aderare fără a reveni încă o dată asupra obiectivului final, însă spuneam că era vorba de un proces deschis. Spuneam că aderarea e posibilă dacă se îndeplinesc criteriile. Sigur, nu vom ști dacă ele vor fi îndeplinite la sfârșitul procesului și de aceea considerăm că considerentul A este echilibrat. Și de altfel, mulți colegi ar trebui să se declare mulțumiți de acest considerent, aș spune eu. Și de aceea cred că ar trebui să respingem amendamentele legate de acest considerent A. Apoi, acest raport transmite un semnal foarte clar, având în vedere situația actuală, mai ales în legătură cu hotărârea Curții Constituționale și mulțumesc doamnei Oman Ruiten în legătură cu eh, observațiile legate de aliniatul 9. E vorba de un eh, element esențial pentru procesul de reformă. E foarte important ca controlul civil al militarilor să fie eficient și de aceea hotărârea Curții Constituționale era problematică. Mai există însă un aspect foarte important pentru grupul meu, respectiv libertatea de exprimare și libertatea de opinie. Aliniatul 23 vizează libertatea presei, de acord cu el, însă când este vorba de libertatea de opinie și libertatea presei, cred că ar trebui să cerem garanții juridice pentru aceste libertări. Ori, dacă nu avem un cadru juridic adecvat, uh, cred că e o parte importantă din programul de reformă că nu este respectată. Doamna Flotra, președinta Comisiei Comune Uniunea Europeană-Turcia. Aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc uh, colegei Umen Ruiten pentru că activitatea sa este uh, rodul unei dorințe comune de a ajunge la un compromis cât mai vast, uh, a spune că în dezbatere s-a eliminat orice subiect controversat pentru votul de mâine, nu e adevărat, însă ne apropiem de o abordare comună, împărtășită de toată lumea, în ce privește situația uh, prezentă din Turcia. Acum, mai la obiect în legătură cu amendamentele și compromisurile care au fost redactate. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei Oman Ruiten pentru faptul că a inclus un amendament oral care pune în uh, evidență decizia hotărârii Curții de Justiție de a elimina uh, sancționarea militarilor, dar cred că trebuie să spunem că aceste regrete ar trebui să fie însoțite de o întoarcere în Parlamentul turc, uh, pentru că lipsește consensul, Până la urmă e vorba de un partid uh, politic care e în joc, uh, aici este mărul discordiei. Deci aș dori să precizăm că noi dorim să ajungem la un consens cât mai vast în cadrul adunării naționale turce cu privire la această problemă. Aș dori să retrag amendamentul 16. Doamna Oman Reuten cred că a înțeles despre ce este vorba. Era vorba de referința de uh, gardienii din uh, uh, satele din Sud. E un amendament care este inclus mai târziu. În ce privește amendamentul 132, care nu face obiectul unui amendament de compromis. Aș dori să atrag atenția convențiilor, colegilor asupra situația obiectorii a, obiectorilor de conștiință e o meserie care nu este recunoscută se încalcă o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, e o situație care vizează multe persoane în Turcia și consider că noi, parlamentarii europeni, ar trebui să facem o referire explicită la acest lucru. Apoi, la, în legătură cu amendamentul 10, faimosul amendament 10, aliniatul, amendamentul 156, se corectează o radară, nu face parte din compromisul 10, în măsură în care vom avea un vot separat pe o formulare foarte simplă, conform căreia dorim ca Turcia să facă toate eforturile, precum și toate părțile vizate, inclusiv noi, Uniunea Europeană, Națiunile Unite, pentru identificarea unei soluții durabile în legătură cu Ciprul. Apoi, amendamentul 28, care reafirmă obiectivul aderării la Uniunea Europeană, este justificat și se va bucura de sprijinul nostru. Mulțumesc colegilor, mulțumesc doamnei Reuten. Van Orden, două minute. Van Orden, două minute. Uh, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că am nevoie de două minute. Doream să spun, da, în principiu sunt de acord că trebuie să transmitem un mesaj ferm Turciei în legătură cu faptul că reformele trebuie continuate. Însă, în același timp, trebuie să fim corecți, uh, echitabili și preciși. Și cred că nu ar trebui să profităm de această idee de amendamente de compromis. Pentru că pentru mine un compromis ar trebui să includă toate sau să reflecte toate elementele compromisului. Și dacă mă uit la amendamentul de compromis 10, în care au fost incluse trei amendamente ale mele, 140, 169 și 175, îmi dau seama că, de fapt, conținutul acestor amendamente nu se regăsește în amendamentul de compromis. Deci, din păcate, nu putem să recurgem la compromisuri ca un mod de a elimina amendamentele colegilor de pe lista de vot. Din păcate asta se întâmplă, deci v-aș ruga să schimbați lista de vot pentru a reflecta această situație. Și, de fapt, eu am solicitat să avem o abordare echilibrată. De exemplu, în amendamentul 169, nu, e, nu solicităm doar guvernului turc să sprijine negocierile în curs în legătură cu Ciprul, dar mai există și alte guverne implicate și ar trebui să solicităm și guvernului grec, la fel ca și guvernului turc, să sprijine în mod activ aceste negocieri pentru a ajunge la o soluționare pozitivă. Amendamentul 175 se referă la activitățile de exploatare a petrolului în zona uh, de est a Mediteranei, o zonă foarte contestată. Activitate care ar avea un impact foarte mult asupra colonizărilor necesare pentru a rezolva problema Ciprului. E un amendament foarte impo important care nu ar trebui eliminat. Apoi, domnule președinte, când spunem că Turcia nu pune în aplicare protocolul adițional, ar trebui pe de altă parte să mai spunem că nici Uniunea Europeană nu implementează decizia sa de a elimina izolarea Ciprului de Nord, care ar fi uh, fațeta cealaltă a acestui compromis. Nu putem ignora aceste elemente, dar mă îngrijorează de folosirea abuzivă a amendamentelor de compromis. Mulțumesc. Domnul Abi Georgiu, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe mai întâi prin a o felicita pe doamna Omenroiten pentru munca depusă. Și aș dori de asemenea să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la acest document. Cu toții suntem în favoarea aderării Turciei. Și întotdeauna menționez acest lucru în momentul în care vorbesc despre Turcia, pentru că vreau să se știe acest lucru. Eu sunt ferm convins că e în interesul Greciei Uh, să existe o democratizare a Turciei și o rezolvare a uh, dificultăților dintre Turcia și Cipru. Ceea ce se întâmplă în Cipru este deosebit de important. De aceea, amendamentele susțin toate eforturile finale care ar putea duce la o rezolvare a acestei probleme și cere tuturor să contribuie la găsirea unei astfel de soluții. Dar dacă facem acest lucru, reducem de fapt posibilitățile de uh, ajutor, pentru că acest lucru nu încurajează Turcia în mod suficient să se așeze la masa de discuții și să discute cu Grecia, cu Ciprul. Eu sunt de acord că Turcia trebuie să îndeplinească un rol clar, așa cum spuneau domnul Van Orden, așa cum spunea doamna Flotre. Ideea este că ciprioții turci ar trebui să aibă și ei un rol de lider în găsirea unei soluții. Iar ciprioții greci trebuie să devină actori principali, pentru că aceștia sunt de fapt oamenii din Cipru. Iar chestiunea cea mai, mai importantă se referă la ocuparea uh, Ciprului. Iată abordarea principală. Repet încă o dată faptul că noi suntem în favoarea acestei rezoluții, inclusiv și a concluziilor din decembrie și uh, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Brock, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații referitoare la protocol. Ar trebui să spun că la un moment dat s-a trimis un ordin și s-a stabilit anumite termene, limită, date, limită, până la sfârșitul anului. Deci nu putem reveni asupra celor hotărâte la Consiliu. Există angajamente care au fost luate și acestea trebuie să fie respectate. Un al doilea punct. Aș dori să înaintez o mm, solicitare colegei noastre, Omen Reuten. În următorii cinci ani vom putea urma două strategii. O strategie în care grupurile politice ar putea spune că trebuie să punem capăt negocierilor uh, cu Turcia sau ar trebui să urmăm poziția doamnei Omen Reuten și să continuăm cu procesul de negociere. Eu sunt de părere că este în interesul Uniunii Europene, în interesul Parlamentului uh, European, în interesul Turciei, de a găsi o cale de mijloc. n-ar trebui ca pozițiile să fie mult prea divergente. Și deci până mâine v-aș ruga să vă gândiți pentru a vedea care ar fi abordarea cea mai înțeleaptă. Doamna Omen Reuten a făcut deja eforturi importante și poate că mai sunt și alții care ar trebui să urmeze acest exemplu. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Copa? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna raportor. Ea a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru a veni uh, cu un document echilibrat. Eu cred că amendamentele de compromis sunt bune și apropie oarecum punctele de vedere. Iată că a venit un moment deosebit de important în relațiile noastre cu Turcia. Și cele mai recente discuții referitoare la partidul DTP și referitoare la ideea de a avea un oarecare control civil asupra militarilor. Iată elemente importante. Turcia își are locul său în Europa, însă pentru asta trebuie să îndeplinească criteriile necesare aderării. Și în ciuda promisiunilor făcute, nu toate problemele au fost uh, rezolvate. Știți că există o încălcare repetată a angajamentelor luate față de Grecia. Și dacă Turcia își dorește cu adevărat să uh, adere la Uniunea Europeană, atunci are nevoie de o democratizare. Turcia are nevoie de acest proces de democratizare. Mulțumesc, domnul Kazak. Două minute. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc, doamnei Omen Reuten pentru modul în care și-a uh, îndeplinit misiunea ce îi revine în calitate de raportor. De asemenea, aș dori să-mi exprim opinia cu privire la a, sugestia dumneavoastră de a retrage acele amendamente care se referă la situația din, cu Cipru, în așa fel încât uh, raportul să fie și mai echilibrat. Din câte mi-aduc eu aminte, în raportul Parlamentului European de anul trecut referitor la Turcia, am reușit să ajungem la un text foarte echilibrat, care era preluat în raportul inițial, însă mie mi se pare că prin acest amendament de compromis numărul 10 depășim, trecem peste acest echilibru uh, care inițial era introdus în proiectul de rezoluție. Uh, ne referim la precondițiile uh, legate de colonizare, situația din Famagusta. Aceste subiecte fac parte din pachetul de negociere dintre cele două comunități și nu văd de ce ar trebui să le adăugăm acum în acest text. Apoi, sunt de acord cu ce spunea domnul Van Orden Adinaur și anume că în acest amendament de compromis numărul 10 uh, nu s-au preluat ideile care existau în amendamentele introduse inițial. Trebuie să păstrăm în minte această idee de echilibru. Trebuie să amintim Comisiei și Consiliului faptul că și-au luat angajamente în 2004 și trebuie să-și respecte aceste angajamente și anume izolarea economică a părții nord a Ciprului. De aceea aș insista asupra uh, acestui element. Dacă ne dorim un echilibru în acest document, trebuie să păstrăm cel puțin unul dintre aceste amendamente care se referă la voința pe care o are Parlamentul European în ceea ce privește încetarea izolării economice a părții nord a insulei. Mulțumesc. Cornelis, în două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc doamnei Omen Wrighton pentru acest raport deosebit de echilibrat. Discuțiile cu privire la aderarea Turciei par să dezbine oarecum Parlamentul nostru cei care sunt pentru, cei care sunt împotrivă. Și alți colegi au spus faptul că ne dorim o reformă profundă în Turcia și pariem pe faptul că acest proces de aderare va fi o ocazie nemaipomenită pentru a înregistra progresele necesare, pentru a înregistra reformele necesare. Doamna Omen Reiten a spus că este foarte important ca noi, în calitatea noastră de Parlament European, să transmitem un mesaj foarte clar și foarte puternic Turciei. Iar în acest sens, considerentul A este un exemplu foarte bun. Doamna Omenreiten a citat în mod selectiv anumite pasaje Um, scopul acestui proces de aderare este, scopul acestui, acestor negocieri a fost și este aderarea Turciei la Uniunea Europeană și, bineînțeles, realizarea reformelor de care Turcia are nevoie atât în interesul cetățenilor săi, cât și în interesul Uniunii Europene. Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Gianacu, do- doamna Gianacu, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc, să o felicit pe doamna Omen Reuten pentru raportul său. Aici nu e vorba doar de un raport echilibrat, ci e vorba și de un raport care oglindește foarte bine punctul nostru de vedere și asta e foarte important. În momentul în care există poziții politice și indiferent care vor fi acestea pe viitor, uh, indiferent de destinul Turciei, noi știm că deocamdată Turcia este o țară candidată și nu putem să-i negăm dreptul de a uh, face reformele necesare pentru a îndeplini criteriile de la Copenhaga și pentru a putea adera la Uniunea Europeană. Nu cred că ar trebui să izolăm Turcia și nu noi suntem cei care izolăm Turcia, ci mai degrabă aș spune că Turcia ar trebui să fie conștientă de uh, rolul său și um, misiunea sa pe care o are și anume de a se demo- democratiza pentru a putea adera la Uniunea Europeană. Doamna Omen Reuten a cerut să retragem anumite amendamente pentru că își dorește un raport care să conțină un mesaj, un mesaj clar pentru o țară candidată și nu are care țară candidată, ci o țară foarte mare, Turcia. De aceea aș dori să-i mulțumesc doamnei Omenreuten Reuten pentru uh, amendamentul de compromis care înlocuiește amendamentul 99, care inițial eu l-am înaintat și care se referă la uh, cele două părți ale insulei. Mulțumesc! Domnul președinte, are cuvântul domnul Mavronicolas două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei Omer Reuten pentru eforturile depuse. Pentru ca, atât cât este posibil, să putem, în fine, să ajungem la o rezoluție echilibrată în problema Turciei. Aș dori să spun că mă mulțumește faptul că referi, referirile la problema colonializării apar în text. Lucru care demonstrează că lumea este conștientă că există o mare problemă, în problema schimbărilor demografice um, care au loc în Cipru. A doua problemă la care vreau să mă refer e că e bine să spunem noi că toate părțile interesante trebuie să ajute la uh, găsirea unei soluții în problema Ciprului. Cu toate acestea trebuie să avem în vedere că Turcia e puterea care ocupă această uh, sau o parte a Ciprului și această prezență militară nu ne poate ajuta să ajungem la o soluție. Singurul lucru făcut de Turcia până acum în problema Ciprului e să uh, afecteze, să înrătățească uh, uh, respectarea drepturilor omului în regiune, ceea ce este de neacceptat. Dacă, dacă Turcia vrea să dea dovadă de seriozitate în a rezolva problema Ciprului. În al treilea rând, când Uniunea Europeană vorbește despre izolarea turcilor ciprioți, sigur că principalul motiv al acestei izolări este ocuparea ă, turcă și prezența armatei turcești în, în partea ocupată a insulei. 20 de mii de turci ciprioți reușesc totuși cu toate acestea să lucreze în partea, ă, ă, să muncească în partea greacă a insulei. Mulțumesc și acum domnul Daf, două minute. Mulțumesc, domnul Ștefan Fule ne-a spus că domnia sa consideră că noi ar trebui să încercăm să contribuim la recredibilizarea procesului de aderare a Turciei și cred că are dreptate. Consider că amendamentul 28 susține această abordare a Comisiei. Și eu voi vota în favoarea acestui amendament. E bine să luăm temperatura uh, Parlamentului în acest fel. În al doilea rând, în privința Ciprului, uh, v-aș considera să priviți favorabil amendamentul 164, care se referă la necesitatea ca Turcia să dea un semnal corespunzător în, în susținerea convorbirilor Cristofia Stanat. Lucru foarte important, uh, venit la momentul potrivit, și să încearcă să, retra, să, înce, să înceapă să retragă unele din trupele prezente în Cipru. Asta pentru că negocierile sau partea comercială a negocierilor este blocată. Un lucru foarte simplu pe care îl poate face Turcia pentru a încerca o soluționare a problemei din insulă. Poziție care nu cred că se reflectă corespunzător în amendamentul de compromis numărul 10. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Casulides două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, doamnei Oman Reuten. Și aș dori de asemenea să spun ca amendamentele de compromis asupra cărora s-a convenit împreună cu raportorii din umbră aduc echilibrul necesar și dacă Turcia va respecta sugestiile din amendamente, nu va face decât să-și îmbunătățească situația în procesul de aderare. E foarte important ca acesta să fie mesajul din partea comisiei noastre, cred eu. E de asemenea important ca în problema Ciprului să să avem o formulare uh, care să ține cont de toate aspectele. Uh, formularea propusă de doamna Oman este uh, cea mai bună, cred eu. Nu știu niciun caz în care venitul pe cap de locuitor a fost tri, s-a triplat și o și totuși să numim această regiune de zona turcească a insulei ca o zonă izolată. Trebuie să înțeleagă toată lumea acest lucru. Uh, Mesajul nostru este că Turcia trebuie să își uh, aducă și ea contribuția la rezolvarea problemei cipriote. Dacă, vre, dacă spunem că uh, doar uh, celelalte părți implicate trebuie să rezolvă această problemă, înseamnă că nu transmitem niciun fel de mesaj Turciei. Cei care vor ca Turcia să adere la Uniunea Europeană trebuie să se gândească la acest lucru. Mulțumesc și acum pentru două minute are cuvântul domnul Teocarus. Doamna Teocarus, mă scuzați. Mulțumesc. Vreau să spun că doamna Oman a făcut eforturi considerabile și moțiunea pentru rezoluție este uh, foarte bună. Deci avea și o rezoluție foarte bună. Să nu uităm că trebuie să ne asigurăm că drepturile omului ale sau și drepturile tuturor cetățenilor uh, Ciprului trebuie respectate. Uh, refugiații ciprioți greci at- atacă Turcia pe probleme de încălcări ale, ale drepturilor omului în multe tribunale din Europa, inclusiv din Marea Britanie, problema uh, izolării părții de nord a Ciprului, toate acestea trebuie să ne dea de gândit. Oricum doresc să felicit uh, pe doamna Omer Reuten, să-i doresc succes în continuare și să ar trebui ca în document să figureze că așezările turcești uh, să fie declarate ilegale, Și, de asemenea, știu că s-a spus în raport că uh, propunerile uh, cipriote din partea domnului Tanat au fost uh, considerate ca fiind constructive, Însă trebuie să spunem că nu este acceptabil ca în aceste propuneri să se atace suveranitatea băncii naționale din Cipru și a trebui ca Turcia să se gândească la uh, faptul că trebuie să-și europenizeze cetățenii din, Tur- din Cipru înainte de aderarea Turciei. Mulțumesc, domnul Comuțacos. Da, mulțumesc, este un raport foarte bun. Uh, dă dovadă de un spirit constructiv și s-a ajuns la niște compromisuri foarte pozitive, așa că împreună cu alți colegi consider că nu ar trebui să stricăm acest echilibru foarte delicat la care s-a ajuns, dar nu vă ascund, domnule președinte, faptul că personal aș dori să avem o poziție mai uh, severă și mai clară în legătură cu faptul că încă există operațiuni uh, periculoase, operațiuni turcești militare în Marea Egee Uh, operațiuni uh, care sunt, se desfășoară în, în uh, proximitatea unor insule turcești, ceea ce sigur că um, cauzează multe îngrijorări în direcția unei eventuale crize în Marea Egee. Recent, presa din Turcia a spus că perioada 2000, în perioada 2002-2003 <clears throat> statul major din Turcia a dorit să creeze o criză în Egee, în Marea Egee. Și, din păcate, cele afirmate în presă nu au fost uh, negate sau contrazise de reprezentanții armatei turcești. Lucru care ne demonstrează că din păcate, aceste manevre turcești în Marea Egee ar putea deveni un instrument de presiune în direcția sprijinirii altor planuri uh, militare turcești. Deci sper să reflectăm acest lucru în raport. Mulțumesc și uh, are cuvântul reprezentantul Comisiei acum două minute. Yes, thanks very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că nu mi-ați dat decât două minute. Pe chestiuni specifice puse de raportul doamnei Reuten, în primul rând solicitarea de a avea acest studiu uh, a programului GEP în uh, sud-est. Așa cum am spus uh, în rezoluția de anul trecut, considerăm că nu suntem în măsură să facem un astfel de studiu. Motivul sau motivele sunt, în primul rând, uh, sfera de aplicare a acestui studiu. Programul GAP include uh, energie hidraulică, producție, agricultură, uh, infrastructură rurală urbană, educație, sănătate, irigații, vizează două bazine fluviale și nouă provincii cu 22 de baraje, 19 uh, centrale electrice pe o, o suprafață de 17.000 de km pătrați. Deci, după cum vă dați seama, depășește scopul unui studiu de impact pe care Comisia l-ar putea uh, derula. Depășește mandatul, depășește și resursele Comisiei. Mai mult, nu avem nici măcar un temei juridic pentru un astfel de studiu. Apoi, în legătură cu a doua solicitare, legată de evaluarea programelor de preaderare, instrumentele de preaderare, instrumentele financiare, aș dori să vă spun că prevedem o evaluare ex post în 2011 pentru toate instrumentele de preaderare, fare și uh, turce, uh, instrumentul de preaderare și tra, facilitatea de tranziție. Până la sfârșitul 2011 vom avea aceste studii și rezultatele vor fi disponibile pe uh, pagina internet a Comisiei. În fine, în legătură cu amendamentul 28, știți foarte bine care este poziția Comisiei. Noi susținem uh, limba cadrului de negociare, care a fost uh, adoptată uh, unanim de către statul respectiv și este amendamentul cel mai bun cu putință astăzi uh, din punctul nostru de vedere. Vă mulțumim. Grazie, doctor Filori. Mulțumesc reprezentantului Comisiei și acum are cuvântul doamna Omar Oetan pentru un comentariu final. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru evaluarea pe care au făcut-o raportului și aș dori să mulțumesc pentru compromisuri. Încă o dată, în legătură cu chestiunea cipriotă, ce am făcut eu în legătură cu Ciprul? Și îl rog pe Richard Howitt să citească foarte bine amendamentul de compromis. V-am rugat să ajungem la un amendament de compromis care să preia toate amendamentele cu privire la Cipru. Aceasta am decis. De exemplu, nu doreați să votați pentru amendamentul 170, amendamentul Svoboda. Pentru că mergea mult mai departe decât amendamentul dumneavoastră, 157. Astăzi, în prezent, veniți cu un vot care, din punctul meu de vedere, e acoperit de amendamentul de compromis, nu e o situație care mă satisface pe mine. Și i-aș spune și domnului Van Orden, Van Orden acest lucru. Mă ascultați? Domnul Van Orden mă ascultă? Ca întotdeauna, da. Nu vă place compromisul cu privire la textul cipriot dar ați fost invitați, invitat la reuniuni. Nu ați venit, în primul rând. În al doilea rând, criticați o parte din amendamente în legătură cu Famagusta, de exemplu. Dar unul dintre colegii dumneavoastră m-a întrebat sau m-a rugat să includ Famagusta. Și nu doar colegii dumneavoastră din grupul dumneavoastră, din partea conservatorilor britanici, ci și colegi din partea socialiștilor. Și chiar și colegi din grupul meu. Pentru că nu eu am venit cu această idee. Dar dacă doresc să ajungem la un compromis, atunci trebuie să preiau sugestiile și să țin cont de consensul cel mai vast, mai larg acceptat. Și nu pot să preiau chiar totul că e vorba de domnul Van Norten sau alții. Deci trebuie să-i conving pe colegii din Cipru sau din uh, Grecia să nu retragă amendamentele, pentru că pe anumite subiecte au mers mai departe decât uh, compromisul inițial. Ce încercăm noi să facem? E să încercăm să vedem cum putem să gestionăm, cum reușește raportorul să ajungă la un text cât mai acceptabil pe probleme dificile, chestiunea cipriotă și sper că și din partea socialiștilor vor retrage solicitarea de a vota amendamente suplimentare. 1. În al doilea rând, considerentul A. Mareche, Mareche Cornelison. Este sau nu este? A plecat. Bun. Ce aș vrea să-i spun? Textul considerentului A e un acord la, pe ca, baza căruia am căzut în urmă cu 2 ani. Figurează termenul aderare. Asta am vrut, în primul rând. În al doilea rând, pe baza acestui text, putem ajunge la un acord vast la Parlament. Deci vă rog să vă mai gândiți, pentru că nu ar trebui să fie scopul nostru să ne exprimăm sentimentele în Parlamentul European, scopul nostru ar trebui să dăm un mesaj pozitiv și puternic Turciei. Iată care este obiectivul meu. Și acesta ar trebui să fie și țelul dumneavoastră al socialiștilor. Referitor la amendamentul oral, care a fost depus de către Colega Flotră. Doamna Flotră nu pare să fie mulțumită cu amendamentul meu oral, însă ea dorește sau ce vrea ea, nu mi se pare fezabil. Ea își dorește un amendament oral conform căruia guvernul să reintroducă legislație cu privire la tribunalul militar încă o dată la Parlament. Dar nu, problema nu este Parlamentul. Constituția, în, Curtea Constituțională este o problemă. Deci ce spun eu în amendamentul meu e că e absurd pentru că Parlamentul a votat pozitiv. Și deci că nu cred că e un amendament oral înțelept din partea doamnei Flotră. Dacă am, dacă ai, am cunoaște situația bine, atunci ar trebui să solicităm o reformă constituțională și aceasta am făcut eu cu acest amendament. Deci, dragi colegi, încă o dată, am încercat să uh, în toate amendamentele de compromis să includ sau să reflect sprijinul larg al Parlamentului. Și dacă nu dorim ca mesajul nostru să rămână neclar, atunci vă rog să respectați compromisurile pe care le-am convenit, unele chiar de mult, cu ajutorul unor eminenți colegi. Mai gândiți-vă în seara asta și vă rog să retrageți tot ce nu figurează pe lista de vot. Mulțumesc! Siamo. Președintele, mulțumim raportoarei. La ce articol din regulament doriți să vă referiți, domnule Howitt? Uh, Vreau să prelungesc dezbaterea. Mă bucur de faptul că dezbaterea s-a sfârșit. Îi mulțumesc doamnei Omen Reuten. Domnule președinte, vă rog dumneavoastră să vă referiți la raportul scris pe care l-am primit uh, pentru și să verificați cu secretariatul că amendamentul 170 al domnului Svoboda e inclus în amendamentele de compromis și că amendamentul 153 de corectare și amendamentele 22 și 23 nu au fost incluse. Deci problema nu e că ce se include sau nu se include. Am discutat acest lucru la ședința uh, și vă rog să verificați cu secretariatul. Avem textul scris și deci se poate verifica. Va bene, fatelo però bilateralmente perché non... Dar vă rog să verificați uh, la nivel bilateral. Deși poate să fie de interes, dar uh, sigur, vă, secretariatul va verifica. Foarte bine și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Van Orden, da, un punct de regulament. E un punct de procedură, domnule președinte, spune domnul Van Orden în legătură cu modul în care procedăm noi cu uh, amendamentele de compromis. În această comisie nu putem avea un sistem în care un amendament de compromis susține că anumite amendamente au fost absorbite în acesta, așadar uh, sunt eliminate de pe lista de vot. Și văd că tocmai asta se întâmplă aici. Dacă nu țineți cont de un amendament anume, nu puteți pretinde că acesta figurează în compromis, e inclus în compromis, deci trebuie să avem un vot separat pe aceste amendamente care nu sunt incluse în compromis. Știu că și alți colegi s-au referit la această problemă, domnule președinte, dar și în cazul meu amendamentul 140, 169 uh, uh, și 175 nu sunt incluse în amendamentul de compromis. Trebuie să le votăm separat. În cursul dezbaterii, cred că și alți membri au menționat alte amendamente uh, care se află într-o situație similară. Si, allora. Președintele, bine, aici uh, înțeleg că e o problemă delicată. Așadar, vom analiza situația. Amendamentele de compromis, sigur, efectul acestora este că devin caduce amendamentele care sunt incluse în ele și dacă există o dispută asupra acestui concept, și anume că amendamentul de compromis nu înglobează și nu uh, uh, face să devină caduce aceste amendamente, președinția este cea care trebuie să ia o hotărâre, um, punându-se de acord cu raportorul. Sigur, dedicăm toată atenția noastră acestui caz, pățând echilibrul și pățându-ne țăinătatea, dar sigur că vom lua și o hotărâre. Dar vă rog, da, domnule președinte, spune doamna Omer Reuton, eu sunt de mult europarlamentară și vreau să vă spun că un compromis se referă la o politică. Și dacă există un acord în legătură cu conținutul unui text, atunci celelalte amendamente cad punct. E dacă dumneavoastră... Deci celelalte amendamente devin caduce, pentru că conținutul textului asupra cărora am convenit e poate diferit de textul dumneavoastră. Și probabil că așa și stau lucrurile. Doar ce unii din colegii dumneavoastră au texte complet diferite, de exemplu textul conservatorilor, e diferit de textul socialiștilor. Deci dacă acest text de compromis este acceptat, atunci imediat toate amendamentele contrare compromisului decad. Deci nu mai e cazul să începem acum o altă discuție explicativă, domnule președinte. Și de asemenea în text spune că se votează doar dacă compromisul numărul 10 cade. E caduc, domnule Van Orden. Nu înțeleg ce aveți împotrivă. Bine, putem să prelungim dezbaterea la nesfârșit, dar n-are niciun sens. Am fost întrebat ceva, dați-mi voie să răspund, spune domnul Van Orden am putea să adunăm amendamente la întâmplare și să spunem că nu, este, nu se regăsesc în, în amendamente de compromis și atunci să le ștergem de pe listă. Orice membru are dreptul să depună amendamente și respectivul deputat este cel care trebuie să hotărască dacă amendamentul lui se regăsește sau nu în compromis și dacă consideră că nu uh, atunci dumneavoastră nu puteți să spuneți că devine caduc ca efect al uh, compromisului, al amendamentului de compromis. Președintele, se poate spune că devine caduc un amendament care nu este acoperit pentru că nu este compatibil cu textul amendamentului de compromis, dar această discuție este sigur foarte interesantă, dar nu putem să o purtăm acum. Pentru că trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. După cum am stabilit adinauri, dacă au rămas probleme neclarificate în ce privește compatibilitatea și a faptului dacă un amendament se regăsește sau nu în textul amendamentului de compromis, acest lucru va trebui clarificat cu raportoarea și președintele, cu o atitudine echilibrată și senină, calmă, domnule Van Orden. Acum trecem la Punctul numărul 10. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Are cuvântul raportorul, domnul Sarius Volski. Vă rog. Mult... Mult grație, onorevole președinte. I want Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra raportului referitor la securitatea aprovizionării cu gaze naturale. E vorba de un raport al Comisiei I3. Există 22 de amendamente. 14 au fost înaintate de membrii AFET și am pregătit 11 amendamente de compromis, asupra cărora am ajuns la un acord. Și făcând acest lucru am încercat să ținem seama de marea majoritate a propunerilor făcute de colegii mei. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest regulament referitor la securitatea aprovizionării cu gaze naturale este uh, crucial uh, și asta intervine în momentul în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, care prevede într-unul din articolele sale uh, principiul de solidaritate în cazul în care există o criză energetică această uh, opinie uh, prelungește raportul meu din 2007, care la rândul său a fost uh, susținut cu mare majoritate de către Parlament. Și o parte din aceste, domnul președinte întrerupe oratorul și cere tuturor colegilor care doresc să discute să facă acest lucru în afara sălii de uh, ședință. Vă rog frumos, v-aș ruga vă atrag atenția. Dacă doriți să discutați, vă rog să ieșiți din sală, în așa fel încât să putem continua lucrările noastre uh, cu tot calmul și atenția necesare. Mulțumesc. Dacă printre cei care doresc să uh, ia să e cineva care dorește încă să mai discute, vă rog discutați pe hol. Mulțumesc, domnule președinte reia domnul Sarius Volski. Deci spuneam că această, acest regulament prelungește raportul din 2007 votat de acest uh, Parlament. Marea majoritatea amendamentelor propuse au fost foarte constructive și mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Și reprezintă o îmbunătățire substanțială a textului inițial. Domnul Brock a propus anumite amendamente, amendamentul 3, 11, doamna Băsescu a făcut propuneri foarte bune, reluate în, artic- în articolul 1, domnul Svoboda, în compromisul 2 și 11, doamna Omen Reuten Uh, măsurile de asigurare a securității aprovizionării cu gaze naturale pe termen lung. apoi, domnul Kovacek, de asemenea, a avut o contribuție importantă, uh, sugestii preluate în amendamentele 9 și 21. De asemenea, există 11 amendamente pe care eu le-am propus. În primul am preluat o idee a doamnei Băsescu, Apoi, de asemenea, sugestii din partea domnului Svoboda, doamnei uh, Omenreuten, amendamentul 2, propunerea ale domnului Brock, 4, propunerea ale domnului Kovacek, numărul 5, doamna uh, Băsescu, numărul 6, domnul Brock, numărul 7, domnul Kovacek, 8, domnul Preda, iar în amendamentul de compromis numărul 9 am preluat propunerile doamnei Riela Madurel, în numărul 10, domnul Lamberskis, și 11 propunerile domnului Brock, Lansperskis și Svoboda. Deci, după cum vedeți, marea majoritate a acestor propuneri au fost deosebit de interesante și am putut să le introduc în uh, raport, în document. Mai există o serie de propuneri care au ajuns foarte târziu din partea doamnei Rira Madurel, uh, Uh, căreia aș dori totuși să-i mulțumesc pentru cooperare, însă au ajuns uh, abia ieri, luni, și nu am putut să le preiau în amendamente care fuseseră deja discutate și uh, aprobate și am avut senzația că acestea reduc oarecum ambițiile pe care le aveam noi în acest document sau, eventual, în anumite cazuri, acestea erau deja oglindite în alte documente, în directive și așa mai departe. De aceea am propus să rămânem, să păstrăm formularea inițială care preia idei din raportul din 2007, care a fost deja votat de către Comisia noastră și de întregul Parlament. Cam acestea sunt lucrurile pe care vreau să vi le prezint, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Are acum cuvântul domnul Van Balen, două minute. Thank you, Mr. President. Everybody recall... Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea își amintește de criza gazelor care a afectat Europa de Est, a afectat stabilitatea statelor de Est, ale Uniunii Europene și întreaga Uniune Europeană și trebuie să evităm o astfel de criză pe viitor. Și dacă citim propunerea și avizul și uh, amendamentele de compromis la care se ajung, ne dăm seama că combinația este foarte puternică între răspunderea națională și uh, responsabilitatea europeană. Grupul va vota cu compromisurile care au uh, permis această poziție puternică. Onorevole Șimanski, per două minute. Domnul Șimanski, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră. Aș dori să spun că acest aviz este foarte important și trebuie să adoptăm acest proiect de rezoluție. Ne amintim că acest text a reieșit în urma unei situații foarte dificile. Trebuie să precizăm rolul înaltului reprezentant dar și rolul Comisiei în situații de criză. De asemenea, avem nevoie de o clauză în legătură cu securitatea energetică în relațiile cu, cu țările terțe. Fără astfel de precizări, acest regulament va fi prea slab și nu va fi la înălțimea ambițiilor noastre și a tratatului de la Lisabona, care vorbește despre solidaritatea energetică. Deci, susținem inițiativa domnului Zarius Volski. La parola la colega Riera Madurei. Are cuvântul doamna colega uh, Riera Madurel. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să amintesc faptul că nu este pentru prima dată când discutăm un astfel de subiect în comisia noastră, dar dacă îmi permiteți, aș dori să vă explic poziția grupului meu. Nu, vom, nu voi intra în toate detaliile pe care le cunoaștem și suntem de acord cu raportorul uh, în privința multor puncte, însă aș dori să subliniez doar câteva puncte din partea grupului meu politic. E vorba de două puncte. Mai întâi, rolul de coordonare care este acordat în altului reprezentant și al doilea, uh, faptul, clauza, uh, m-aș referi la clauza de țară terță. Noi nu suntem de acord cu acest rol de uh, coordonator acordat înaltului reprezentant și asta are mai multe motive. Mai întâi pentru că obiectivul său este de a crea o piață internă și Uniunea Europeană care se exprimă cu un singur glas, Uh, nu poate să acorde această responsabilitate uh, mai multor comisari în același timp și înaltului reprezentant. Apoi, tratatul de Lisabona ne oferă pentru prima dată o bază, un temei juridic pentru o politică energetică. De aceea mi se pare necesar să uh, păstrăm aceste chestiuni în, pilar, în pilonul comunitar. Și, deci, nu știu dacă un altul reprezentant poate avea competență în aceste domenii. De asemenea, aș dori să amintesc, așa cum am văzut și cu ocazia ultimei crize care a avut loc între Ucraina și Rusia, faptul că soluționarea unei situații de urgență și de criză trece prin diplomație, dar și prin măsuri de solidaritate la nivel intern, care să ne permită uh, să aprovizionăm țările care au nevoie de uh, um, gaze naturale. Apoi, clauza țării terțe. Parlamentul a apărat această idee de clauza țării terțe pe durata negocierilor uh, cel de-al treilea pachet al uh, pieței interne, în principal ca fiind o măsură care se referă la interesele comunitare și care ne permite să ne exprimăm cu o singură voce. Anumite state membre care depind uh, în mare parte de gazul din Rusia, nu ar trebui să aibă, să fie tentați să transforme această clauză uh, ca un avantaj pentru Rusia, să pună în pericol pachetul pieței interne și ca să pună în pericol întreprinderile care operează pe piața europeană și în plus de aceasta, se prevede ca Um, să fie comisia cea care să emită o autorizare în momentul în care o întreprindere din o țară terță s-ar putea instala pe teritoriul Uniunii Europene. Deci iată că am încercat să justific acest punct. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, domnul președinte spune că timpul ne presează. Da, domnule președinte, spune doamna Reira Madurel, dacă îmi permiteți o secundă, Uh, aș dori să mă refer la amendamentele care au fost trimise ieri, pe care le-a evocat domnul Sarus Volski. Nu erau amendamente, ci o propunere de sinteză, o propunere de compromis, care se pare că a fost refuzată și nu suntem de acord cu această decizie. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Brock, timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte, foarte pe scurt, din numele grupului PPE aș dori să spun că susținem raportul Sarus-Volski, precum și amendamentele de compromis. Eu cred că el a prezentat o poziție echilibrată în ceea ce privește competențele, uh, așa cum sunt ele repartizate în sânul Comisiei. S-a creat Consiliul pentru Energie, doamna Clinton reprezintă partenerul american, în cadrul acestui Consiliu este vicepre... Uh, iar din partea Comisiei este vicepreședinta Comisiei care va îndeplini acest rol. Vedeți deci că metoda comunitară trebuie să fie întărită dacă ne dorim să obținem un rezultat legislativ. Iar în acest caz ne dorim să fixăm uh, regulile cu majoritate. Deci, în principiu, ar trebui să realizăm acest lucru. Mulțumesc, până domnule președinte, și acum concluziile. Uh, din câte înțeleg eu, din cele spuse, se pare că există o susținere destul de largă din partea grupurilor pentru acest document, cu o singură excepție din partea socialiștilor, uh, de aceea aș dori să mulțumesc tuturor pentru acest sprijin, sprijin general. Apoi, comentariul meu în ceea ce vrește amendamentul 63, și anume cine anume ar trebui să uh, se exprime, să fie acea voce europeană în acest dosar. E uh, ei bine, vicepreședinta Comisiei și în altul reprezentat în strânsă colaborare. Deci, iată, este exact linia pe care am menținut-o noi în raport și care a fost deja acceptată încă din 2007. Și subliniem în mod clar faptul că e nevoie de metodă comunitară în acest dosar. Și de altfel e convingerea deplină a acestui Parlament, pentru că e vorba și de o chestiune de afaceri externe, nu numai o chestiune energetică. Și acesta este mesajul Comisiei noastre uh, care a fost acceptat de întregul Parlament, chiar și de ITRE, că există această conotație de politică externă. Deci nu pot să schimb lucrurile. Al doilea subiect. În ceea ce privește clauza de țară terță, nu, acest lucru nu figurează în uh, directivă, ci mai degrabă uh, e vorba de controlul fluxurilor de investiții. Uh, iar acest lucru este perfect acceptabil. Nu văd, nu înțeleg prea bine de ce ar, n-ar trebui să ajungem la un acord. Deci, poate cam acestea ar fi uh, anumite divergențe de opinii în ceea ce privește amendamentul 63, dar vom vedea cum vom proceda mâine. Mulțumesc! Eh, mulțumesc! Eh, am încheiat ordinea de zi eh, de astăzi și acum continuăm cu biroul extins al președinției